Dear colleagues we can start today. Welcome to everybody. Dragi colegi, putem începe astăzi. Bun venit tuturor. Vă rog să luați loc. Voi continua în italiană. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, și nu sunt obiecții, adoptăm uh, ordinea de zi și continuăm. Astăzi avem o zi foarte plină și foarte interesantă. Sper că toată lumea va rămâne și pentru după amiază, pentru audierea <clears throat> în ceea ce privește sistemele de educație pentru tineri. <clears throat> Și apoi vom avea și <clears throat> întâlnirea cu doamna comisar Tyson. A doilea punct de la ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente din 19-20 ianuarie 2015 și 27 ianuarie. Dacă nu sunt comentarii, le considerăm aprobate. Al treilea punct, câteva comunicări ale președintei. Interpretarea va fi asigurată astăzi în franceză, germană, <clears throat> franceză, italiană, olandeză, cehă, uh, maghiară, <clears throat> poloneză, slovenă, bulgară și română. Vă informez că reuniunea se transmite pe internet și o altă comunicare, dat fiind faptul că ne apropiem de 8 martie. Pe 5 martie, între 9 și 12, vom avea o inițiativă din partea Comisiei cu privire la egalitatea de gen. și știți că s-a organizat o întâlnire interparlamentară cu membrii Parlamentelor Naționale cu privire la capacitarea femeilor și fetelor prin educație chestiune la care am fost sensibilizați și datorită faptului că sunt prezentă și în grupul um, de intercomisii de la nivelul um, Parlamentului, unde există trei grupuri de lucru pentru eliminarea inegalităților de gen pe piața muncii și <clears throat> capacitarea femeilor prin educare și un uh, al treilea uh, uh, grup care este dedicat de asemenea femeilor. Și voi avea plăcerea să co prezidez această întâlnire împreună cu Garcia Perez, care este președinta Comisiei FAM. Și suntem uh, bucuroși dacă vor fi prezenți toți membrii comisiilor de cultură și pentru drepturile femeilor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și am vrut să vă informez că pe 28 ianuarie în plenară am avut propunerea de regulament cu privire la Fondul European pentru Investiții, o chestiune de importanță strategică pe care o vom trata și în comisie, iar uh, comisia competentă pe fond uh, a fost aleasă de conferința președinților ca fiind Comisia ECON, iar noi vom redacta un aviz în conformitate cu articolul 53 din regulamentul de procedură. A mai existat și o altă opțiune a conferinței președinților, de care vom vorbi imediat atunci când vom discuta și raportul care a fost acordat uh, colegului Strovieschi, uh, unde vom avea un rol mai important. S-au format grupuri care uh, au fost de acord cu elaborarea unui raport și s-a desemnat și un raportor. Grupul PPE a avut cel mai mare număr de puncte și la cererea acestora a fost nominalizat un raportor din partea dânșilor, uh, domnul Stroievski, care cu siguranță va face treabă foarte bună și vom reveni la acest punct în cursul zilei de astăzi. Altă informație, reuniunea coordonatorilor se va întruni la finele reuniunii din această dimineață și recomandările fiind joi, astăzi, vor fi transmise în scris și nu vor fi anunțate la începutul audierii din această după-amiază. Și dacă nu sunt uh, obiecții, până mâine uh, la prânz, recomandările coordonatorilor vor fi considerate ca fiind aprobate. Îmi cer uh, scuze, dar astăzi timpii sunt foarte strânși și de aceea nu vom um, putea parcurge aceste recomandări în reuniune. Trecem acum la punctul 4. respectiv la Raportul din proprie inițiativă a colegului Mica Raymond în uh, ceea ce uh, privește către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al UE. Vedeți că avem o ordine de zi foarte plină. Am să mă, vă dau imediat uh, cuvântul, stimate coleg. Și dat fiind acest fapt, cred că este extrem de important ca să fim cu toții disciplinați în intervențiile noastre și să fim cât mai succinți și poate e mai bine ca la nivelul grupurilor să uh, se sincronizeze puțin intervențiile pentru a ne putea respecta programul de astăzi. Acum uh, urmează să votăm uh, acest uh, aviz. Știți că este vorba de un aviz unde au fost înaintate multe amendamente. Comisia Juri este responsabilă pe fond și au fost prezentate 29 de amendamente. Și acum am să vă dau uh, cuvântul. Vă rog, domnul să ați uh, solicitat cuvântul? Sau pot continua? Vă rog să aprindeți și microfonul. La ordinea de zi aș dori să spun că a trecut o lună de când uh, poporul elen a ales pentru a-și atinge independența națională și să se elibereze de sabia care plana deasupra capului din partea donatorilor și creditorilor. Și este un lucru foarte important pentru că Grecia este locul în care s-a născut cultura în Europa, unde s-a născut democrația și noi cu toții suntem susținători ai democrației. Și aș dori să spun că toți cei care încearcă fel încât să nu se atingă aceste obiective și care să infirme acest vot al poporului vor um, consemna un insucces. Cred că dacă vrem să facem ceva pentru cultură, cel mai important lucru este să respectăm voința populară. Vă mulțumesc pentru acest uh, apel pe care l-ați uh, lansat. Știm că sunteți o persoană extrem de respectată în țara dumneavoastră și, în orice caz, în Parlamentul European. Fiecare voce liberă este respectată. Și um, cu permisiunea dumneavoastră, trecem la votul raportului domnului Michel Raimond. Vreau să știu dacă raportorul dorește să intervină înainte să trecem la vot. Nu? Bun, atunci vă propun să trecem la vot. Vă supun la vot uh, imediat uh, lista de vot, dar trebuie să-mi caut și o cartela. Se qualcuno mi ricordava la scritta Scusi, ma tutte le cose dobbiamo fare.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 Îmi cer scuze că am avut multe lucruri uh, de făcut și mi-am uitat cartela de vot. Dar începem acum votul. Aliniatul 1, amendamentul 1. Dar mai înainte o informație. La aliniatul 1, amendamentul 3, modificat prin amendamentul oral numărul 1, indicația de vot a raportorului s-a schimbat în sensul că acum este pentru. Vrem să vă informez de acest lucru. Și acum trecem la vot. Deci, amendamentul 1, aliniatul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 1, 9, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, modificat prin amendamentul oral 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 4. Pentru, împotrivă, Nu? Sau trecem la amendamentul 6, spune președintă. Amendamentul 6 de la liniatul 1 este un vot pe părți solicitat de FDD. Deci, pentru prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 7, modificat prin amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 8, la alineatul 1C9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la liniatul um, 1, amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 1E9, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 1F9, amendamentul 11. Verificăm, verificăm electronic. Pe amendamentul 11, spunea președinte. Ba nu. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, la amendamentul 10 verificăm electronic. Deschid votul. A votat toată lumea. PPE-ul are o persoană în plus, la fel și socialiștii și democrații. Vă rog să retrageți câte o cartelă. Deci acum deschid votul cu numărul corect de deputat. Se închide votul acum. se adoptă cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abține. Și trecem acum la amendamentul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Vom face și aici o verificare. Deci, amendamentul 11. Poate că am greșit la numărarea voturilor, dar Acum a votat toată lumea, se închide votul. Redeschidem votul electronic la amendamentul 11. S-a închis votul. 28 de voturi pentru. Deci o mare majoritate. Poate au fost în contratim ridicate. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, modificat cu amendamentul oral 3. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Pentru?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 Ba, nu? Amendamentul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al, amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 35 cu amendament oral, numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mi se pare adoptat. Deci adoptat. Amendamentul 36 cu amendamentul oral numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, modificat cu amendamentul oral 6. Cine este pentru? Ba, nu cer scuze, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În cea de-a doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 38. Cu amendamentul oral 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39, modificat cu amendamentul oral 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 43, gramatica achis, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Tot gramatica fiz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Miții pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Adinolfi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic, pentru că n-ați ridicat mâinile. Deschid votul electronic, așadar. prego di alzare le mani durante le votazioni, altrimenti... Vă rog să ridicați mâna când votăm, pentru că altfel nu pot uh, să-mi dau seama. Închid votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și o abținere. Amendamentul 48 la liniatul 5 A9 În textul meu lipsește o pagină, nu-i rău, așa Deci, uh, a, amendamentul 48, tot nou, fie aliniatul 5 în nou, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49, aliniatul 5 în nou, julo. Acum votăm într-adevăr amendamentul 49. Julo. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă supun acum uh, la vot întregul text în mod electronic pe marginea întregului raport. Deschid votul. Declar închis votul. No, dobbiamo rifarlo ancora? Cosa è successo? Ah, Trebuie să repetăm uh, votul pentru că aveam doar 22 de deputați care au votat. Deci, repetăm votul. Vă rog. Închid uh, votul acum. 20 de voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri este rezultatul votului electronic. Felicitări uh, raportorului, mulțumesc pentru efortul depus și putem trece acum la următorul punct. Bun, Acum avem uh, o prezentare din partea colegului Stroievski. avizului uh, dânsului cu privire la Fondul European de Investiții Strategice. Îmi cer scuze, domnule Raimond, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă, Mulțumesc, președinte. Există o practică. Raportorul să mulțumesc raportorilor din umbră pentru o colaborare, dar e destul de greu pentru că nu am primit propuneri și nici nu am putut stabili contacte de negociere dar eu cred că nu este o modalitate de lucru. Mi-aș retrage numele de pe acest raport. Mie mi se pare că este unul foarte nereușit. E dreptul dumneavoastră, îmi pare rău pentru că v-ați implicat și cred că și colegii v-au uh, acordat atenția cuvenită, dar este dreptul dumneavoastră și sper uh, că pe viitor să nu mai se întâmple. Acum, cum vă spuneam, trecem la raportul colegului Stroievski în ceea ce privește Fondul European de Investiții Strategice. Vreau să vă reamintesc că în întâlnirea conferinței președinților din 10 februarie s-a decis ca comisia noastră, în baza articolului 53 bis, să devină comisie asociată, care implică așadar uh, <clears throat> responsabilitatea noastră pe lângă cont, empl, inte și regii, în timp ce comisiile responsabile pe fond uh, pentru acest uh, nou regulament important sunt uh, Econ și ITRE și TRAN, fiind vorba și de comisiile care corespund sau răspund și de cota de buget care au fost avute în vedere pentru finanțare prin orizont 2020. Uh, știți că timpii au fost uh, scurți, uh, avem o versiune doar în limba engleză a proiectului de raport, însă amendamentele vor putea fi prezentate în toate limbile. De îndată ce vor fi traduse și celelalte variante, vă vor fi puse la <clears throat> dispoziție. Pe 24 vom prezenta, vom face votul. Termenul de depunere a amendamentelor este 11 martie la prânz. Și dau acum cuvântul imediat colegului Stroviescu. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc membrilor comisiei și să mulțumesc doamnei Doris Pac, fosta președintă a Comisiei pentru susținerea pentru acordarea premiului Lux. A fost o perioadă frumoasă în care am uh, selectat uh, filmul care urma să primească acest premiu. Deci, iată că noi uh, am beneficiat de susținerea tuturor în acordarea premiului Lux. În ce privește acest proiect de aviz, M-aș referi la fondul Juncker. O problemă este eh, care să fie sursele acestui fond. După aceea, procedurile de luare a deciziilor în alocarea resurselor din acest fond. Comisia noastră este interesată de obiectivele acestui fond și aș vrea să fac următoarele observații. Noi știm cu toții Comisia Europeană a avut o inițiativă cu scopul de a stimula competitivitatea, ă, dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în cadrul unei strategii pe termen lung. Și uh, în această strategie se află germenele unor idei care să rezolve problemele crizei uh, financiare și economice din Uniunea Europeană. Comisia a adoptat un cadru pentru acest plan, inclusiv uh, în ce privește utilizarea Fondului European de Investiții. Comisia vorbește despre mobilizarea unor bani publici pentru crearea unui climat favorabil pentru investiții. 16 milioane de euro vor uh, fi uh, la dispoziție din partea Băncii Europene de Investiții, uh, iar banca va pune la dispoziție 5 milioane de euro ea însăși, dar este nevoie de miliarde de euro suplimentare pentru aceste investiții strategice strategice. Deci, pentru a putea crea locuri de muncă noi și pentru a spori competitivitatea europeană, pentru a stimula dezvoltarea economică. Comisia a adoptat o hotărâre pentru a investi în educație ca parte a acestui program. Totuși, Comisia nu a valorificat oportunitatea de a se concentra pe sectorul cultural și pe potențialul creator al sectorului cultural. Un, și există o asemenea potențial de a atrage investiții și de a dezvolta diverse domenii economice. Eu cred că și sectorul cultural ar trebui să fie integrat în domeniile care vor fi avute în vedere de aceste investiții pentru că um, și cultura poate avea un impact cultural pentru succesul întregului proiect. Da, ehm, sigur că este nevoie de un fond pentru investiții strategice, dar trebuie să existe și garantarea succesului eh, în realizarea obiectivelor propuse. Membrii eh, Comisiei eh, dispun de expertiză în toate domeniile în care urmează să se facă aceste infuzii de capital și uh, nu trebuie să uh, stabilim obiective pur politice, pentru că asta ar putea să fie în defavoarea sectorului educației și culturii. Vreau să insist asupra ideii că o parte a acestui fond, uh, peste 3 miliarde de euro, de fapt 3,3 miliarde de euro vor proveni din facilitatea Connecting Europe pentru perioada 2017-2018. Acești bani inițiali trebuiau să uh, creeze o infrastructură digitală europeană, inclusiv proiectul european care este acum finanțat din această linie bugetară. Noi eh, trebuie să eh, ne asigurăm că acest proiect european nu va avea de suferit în urma reducerilor de fonduri. Deci, eh, noi nu am înaintat multe amendamente în ce privește acest domeniu de competență. Aștept opiniile dumneavoastră și sper în susținerea dumneavoastră. Chi chiede la parola? Eh, vi ricordo solo. Cine dorește să intervină? Vă reamintesc că la 9.45 va veni la comisia noastră doamna comisar Tyson și până atunci sper că vom putea încheia uh, dezbaterea. Dacă nu, vom reveni la ea după aceea. Doamna Camera Ever. Mulțumesc. Voi încerca să am o intervenție scurtă, spune doamna Petra Camerfert. Mulțumesc raportorului pentru uh, foarte buna bază de discuție pe care ne oferă proiectul domniei sale. Cred că vom reuși să ne uh, apropiem uh, punctele de vedere. Eu uh, împart împărtășesc punctul de vedere al domnului Stroievski, uh, pentru că eu aș vrea că și uh, domeniul cultural al industriilor creative să fie cuprins în acest fond, pentru că știm foarte bine ce important este acest domeniu pentru Europa educația, cultura, formarea sunt uh, parte importantă în acest plan de investiții. Vreau să spun însă că propunerile pe care le-a făcut Comisia până acum uh, le apreciez ca fiind uh, mult prea vagi și ar necesita o concretizare. Cred că avem o problemă de principiu cu acest plan de investiții, pentru că aici nu este vorba de fapt de a obține bani noi uh, care să fie virați spre investiții, ci că 8 miliarde urmează să provină dintr-un buget care a fost deja stabilit uh, inclusiv din facilitatea Connecting Europe, dar și din alte proiecte de cercetare în cadrul strategiei Europa 2020. Trebuie să fim foarte atenți ca acest program de investiții să nu fie înșelător în sensul că bani pe care noi uh, obținusem aprobarea să-i virăm pentru proiecte pentru care ne-am luptat foarte mult, acum să fie transferați din acele proiecte înspre uh, educație și cultură. Nu se poate, pentru că programul de cercetare este unul din programele cele mai importante pe care le-am elaborat în Uniunea Europeană și în calitate de membri ai Parlamentului a trebuit să ne luptăm ca acest program să nu fie afectat Uh, pentru că de aceea am negociat aproape timp de doi ani cu Consiliul pentru a impune acel program. Iar acum banii care urmau să fie afectați pentru cercetare și dezvoltare, dacă vor intra în acest plan de investiții, aceștia nu vor fi bani noi, ci vor fi un fel de altă mărie cu o nouă pălărie. Deci, numele pe care uh, am încercat noi eh, bunul renume pentru uh, progresele în cercetare și dezvoltare în Europa, ar trebui să le păstrăm. Uh, și să menținem investiții substanțiale în acele domenii. În același timp, sigur că pentru educație trebuie să concretizăm proiectele, deci nu să găsim doar uh, o nouă denumire pentru bani pe care îi luăm din altă parte. Trebuie să știm exact ce va uh, prevedea acest plan de investiții pentru ca uh, efectele să fie până la urmă cele pe care le așteptăm. Mulțumesc foarte mult! Prenotatul Mulțumesc. Urmează um, vorbitorii pe care tocmai i-am uh, anunțat, uh, începând cu colegul Grețos. Și închid lista. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Eu cred că acum abordăm un subiect uh, foarte general în ce privește fondurile care ar fi necesare pentru aceste investiții strategice. Ar trebui să clarificăm despre ce sume este de fapt vorba, de exact uh, suma pentru domeniu. Educație pentru funcționarii care lucrează în acel domeniu, uh, pentru turism, pentru păstrarea uh, patrimoniului cultural și al tradiției. Pentru că uh, așa se proceda de pildă când se organiza o capitală culturală. Și în plus, de ce avem uh, capitale culturale orașe mari din Europa. Oare de ce nu selectăm odată o comună, un sat din Europa în care să fie prezentată cultura? vă veți întreba cum ar putea un sat să prezinte cultura. Ei bine, în satul meu poate nu sunt peste 200 de locuitori și avem folclor, tradiție, muzee, trei biblioteci. Deci, vă invit să organizăm o delegație pentru toți cei care pun sub semnul îndoielii ă, afirmațiile mele din comisia noastră să organizăm o delegație să vină la mine în sat pentru a vedea cum se prezintă din punct de vedere cultural această localitate. Poporul elen a avut alegeri și a decis eh, să opteze pentru o schimbare care să se îndepărteze de la sărăcie, austeritate, migrație și mai știu ce altceva. Să nu-i punem acum piedici în cale, uh, pentru că aceste uh, voturi uh, nu trebuie să fie retrase și în domeniul cultural trebuie respectată voința unui popor. Iar cei care se gândesc acum că uh, am putea să uh, împiedicăm poporul să își exercite puterea și să își uh, să se uh, apere de uh, toate poverile care i-au fost impuse, se înșală. Vă rog, respectați cultura Greciei, respectați istoria Greciei și acordați un sprijin acestui popor pentru ca el să nu fie împiedicat în calea pe care și-a crăudit-o cu o lună în urmă. Mulțumesc, doamna Libacca. Johnson. Po pierwsze, gratuluję serdecznie panu ministrowi Zdrojewskiemu opinii. Po... Mulțumesc foarte mult doresc să mulțumesc foarte mult domnului Stroiecki din tata inima, în al doilea rând. Doamna Camber, mi-a luat uh, cuvintele din gură, practic așa că n-am să mai repet. Însă o chestiune este deosebit de importantă și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui fapt. 6 miliarde de euro. Asta e suma care nu vine din surse adiționale. Toate celelalte sunt la un loc. Aceste 6 miliarde de euro vine din două linii bugetare. Unul, orizontul 2020 și în al doilea rând de la CEF. Asta e puțin deconcertant. Ce linie de buget presupune Comisia că va fi lipsită de această sumă? 2,7 miliarde din orizont 2020, aproape 2 miliarde scoase de la Institutul European de Cercetare și Tehnologie, care se ocupă de trei domenii, învățământ, tehnologie, inovare, deci, interfața acestor sectoare și tocmai acestea sunt lucrurile care ne interesează. Relaționarea dintre educație, cercetare și aplicațiile tehnologice. Nu putem accepta o astfel de, un astfel de transfer de fonduri. Comisia pare să fi mers la pescuit, aruncă nada și vrea să vadă ce prinde. Nu putem accepta așa ceva. Commissione Budge ripensi anche le due prendere Mulțumesc. Sperăm că Comisia de Buget se va gândi și de unde să ia resursele. Acum, doamna Trupel. Yes, thank you, Chair, and thank you to... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului și eu aș dori să subliniez că vrem, într-adevăr, ca acest fond strategic de investiții să presupună finanțări suplimentare în învățământ și formare și este esențial să ne asigurăm că de la bun început, din copilărie, din pruncie, de la grădiniță începe această investiție și îi urmărește pe studenți pe întreaga viață. Vă aduceți aminte, la ultima dezbatere vorbeam despre măsura în care industriile creative contribuie la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană și de aceea trebuie să fie inclusă în acest plan de investiții. Și apoi, în al doilea rând, e datoria noastră să insistăm acasă în țările de origine ca statele membre să participe la acest fond. Până acum nu au fost foarte entuziasmate, dar trebuie să ne asigurăm că acasă se înțelege că e nevoie să realizăm o investiție europeană comună. Acest fond este menit să atragă capital privat în același timp. Asta înseamnă că nivelul central european și nivelul statelor membre trebuie să ofere programe concrete pentru a putea permite această cooperare cu sectorul privat. Și un ultim comentariu. S-a spus deja că trebuie să ne asigurăm aici în Parlament că nu luăm bani de la programul Orizontul 2020. Trebuie să găsim alte posibilități de realocări bugetare, însă nu de acolo, pentru că asta ar periclita negativ scopurile noastre în materie de dezvoltare științifică. Mulțumim, doamna Trupel. Doamna Sudrova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Chiar sprijin amendamentele domnului Stroevski. Aș dori doar să subliniez că fondul de investiții care este în pregătire nu ar, fi trebui, nu ar trebui să fie desemnat ca fiind strategic. Nu merită acest epitet strategic în titlu. Dacă vrem să introducem componenta de strategie, trebuie să ne uităm și la strategia pentru cultură. Însă, acest fond pare să fie menit să asigure câștiguri rapide pentru investitori. Eu știu că investițiile în cultură sunt investiții pe termen lung acest fond urmărește câștiguri pe termen scurt. De acest motiv va fi dificil să-i convingem pe oameni să includă cultura în acest fond. E dificil să pregătești proiecte culturale, e nevoie de mult timp până să le poți pregăti, însă trebuie să insistăm că cercetarea și inovarea să fie incluse în acest fond. Câștigurile sunt într-adevăr mai rapide și beneficiile pentru investitori sunt mai clare. Însă e mult mai greu să ai beneficii atunci când e vorba de investiții culturale. Și un alt lucru care mă deranjează e acela că învățământul și cultura creează cercetare și inovație. Însă cultura ca tare nu se regăsește în plan, ar trebui să fie inclus acolo. Eu cred că acest fond este în principal menit să asigure resursele necesare care să poată fi folosită pentru investiții pe termen lung în uh, sectorul cultural. Domnul Gramaticakis, Empățverc și apoi închidem, pentru că vrem să știm dacă și comisia are ceva de spus înainte de a da cuvântul raportorului. Domnul Gramaticakis. Foarte pe scurt, domnul președinte, în timpul pe care l-am petrecut în această comisie, uh, am văzut că distanța dintre cuvintele pompoase despre cultură și iluminare, care sunt fundamentele europene și ceea ce facem noi în practică, e, diferența aceasta este enormă. Și de la antevorbitori văd că această distanță crește. Reacția noastră a Comisiei Cultură trebuie să fie limpede. Colegii mei au spus deja acest lucru. Singurul lucru pe care doresc eu să-l fac este să sprijin orice efort făcut în această direcție. Vă mulțumesc. Certo. Eh, colegă Zver, sempre un... Am să dau curs acestui apel. Domnul Zver, la fel de succint, vă rog, așa cum ați promis. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Mulțumesc, doamnă președintă. Ocuparea forței de muncă, da, sigur că da, mai ales când e vorba de tineri și aceasta este una dintre chestiunile de maxim interes în ultimul timp. Statisticile ne arată că situația nu se îmbunătățește deloc, iată deja de 5 ani de zile avem același procent de uh, șomaj între tineri și până acum, statistic, nu vedem nicio îmbunătățire. Prin urmare, proiectul strategic Juncker ar putea fi o oportunitate de a îmbunătăți această situație. Întrebarea însă e următoarea. Vom putea folosi aceste fonduri și pentru a îmbunătăți situația ocupării tinerilor? Pentru că există o serie de suprapuneri. Avem Fondul Social European, avem alte fonduri care ar putea fi combinate cu acest fond Juncker pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și pentru a îmbunătăți calitatea procesului de învățământ. Ajungere Mulțumesc. Întreb Comisia dacă dorește să adauge ceva, pentru că ne bazăm foarte mult pe cooperare activă din partea Comisiei, astfel încât educația uh, să beneficieze de un rol mai proeminent. poate ne oferiți în câteva cuvinte opinia dumneavoastră? Yes, we think, uh, this... Vă mulțumesc. Considerăm că acest proiect de regulament este foarte bun atunci când e vorba de învățământ, formare, cultură și sectoarele creative. Se recunoaște rolul jucat de aceste sectoare în promovarea inovării și a creșterii economice. Acestea se regăsesc de altfel printre obiectivele acestui fond, Trebuie de asemenea să avem în vedere faptul că sectoarele creative, culturale pot fi finanțate din fonduri alocate în cadrul Fondului European de Investiții pentru sprijinul acordat IMM-urilor. Deci acest sector nu a fost scăpat din vedere și de asemenea se poate folosi infrastructura de dezvoltare urbană pentru promovarea proiectelor, de exemplu, în materie de sport sau patrimoniu cultural. Un alt lucru pe care nu doriți să-l scăpați din vedere și știu de altfel că îl cunoașteți foarte bine este acela că acest fond presupune și uh, asigurarea de fonduri din surse private. Deci, pentru noi important este să creăm parteneriate cu surse private de capital și să elaborăm proiecte bune în acest domeniu. Vă mulțumesc. Eh, da, aceasta este provocarea și cred că putem uh, să încercăm uh, să-i facem față chiar și cu susținerea dumneavoastră. Și acum, în încheiere, are cuvântul uh, domnul raportor, pentru că iată că a sosit și doamna comisar Tyson. Vă rog. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru cuvintele de sprijin rostite aici. O să facem tot ceea ce putem pentru a include amendamentele noastre la articolul 5 pentru ca intențiile noastre să fie mai clare în materie de obiective pentru a ne asigura că sectorul învățământului, revitalizarea sectorului, sectorul cultural, toate acestea nu ajung să plătească pentru programele de investiții la rândul lor. Salut sugestiile dumneavoastră pentru îmbunătățiri cu un provizo. Dacă vrem să fim eficienți, nu putem exagera pentru că dacă facem cereri excesive, sigur avizul va fi respins. Ori scopul nostru e acela de a ne asigura că sectorul cultural primește fonduri, nu pierde fonduri. Vă mulțumesc. că Domnule Zdraiavski, puteți fi sigur că aceste întrebări le-am formulat și noi în conferința președinților în care am expus tocmai aceste motivații, dar în orice caz avizul dumneavoastră va da o forță mai mare Comisiei de Cultură și sperăm că vom fi susținuți și cu mai multă determinare în plenară. Să sperăm că pe viitor vor fi implicați și mai mult uh, raportorii din umbră, în special pe principalele teme de discuție nu mă interesează neapărat tema vizibilității, ci o bună uh, argumentare a tematicilor, astfel încât uh, sper că Comisia de Cultură să fie prezentă în forță pentru apărarea culturii, a patrimoniului cultural. Și mă bazez foarte mult și pe cooperarea din partea Comisiei Europene și a președinției letone. Și acum, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru răbdare și uh, vă urez bun venit. Uh, nu ne-am mai văzut de la 1 octombrie, data la care a avut loc prima audiere comună a Comisiei de Cultură și a Comisiei pentru Ocupare. Aveți pe mână un portofoliu, portofoliu foarte important și discutăm astăzi despre reforma sistemelor de educație, ocuparea în rândul tinerilor. Și vă voi acorda cuvântul pentru o introducere de circa 10 minute, dacă doriți, și după aceea vom vedea uh, care sunt întrebările din sală veți avea posibilitatea să răspundeți, după care, dacă va fi caz, vom organiza și o a doua rundă de întrebări. <clears throat> Vă rog să respectați timpii de intervenție, dragi colegi. Și înainte să vă dau cuvântul, vreau să mai adaug faptul că Comisia de Cultură are o competență holistică asupra tematicii educației, chiar dacă la nivelul Comisiei europene, competențele pentru educația adulților au fost uh, transferate către uh, Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Asta nu înseamnă că se va reduce abordarea strategică pe care am construit-o în ultimii ani în ceea ce privește educarea de lungul întregii vieți, și în orice caz au fost luate măsuri pentru a asigura o tranziție graduală și o bună colaborare între Direcția Generală pentru Ocupare și Comisia pentru Cultură. Am dorit să știm care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de noile strategii, noile politici care au fost implementate pentru a pune în aplicare mecanisme de garanție pentru tineri, alianțele uh, pentru cunoaștere și vreau să spun că împotrivă, împreună cu colegul Ibacica avem în redactare un document cu privire la procesul de la Bolonia și știm că trebuie să colaborăm pe întreaga filieră pentru a susține și mai mult o abordare integrată în ceea ce privește provocările cu care se confruntă astăzi sistemele de educație, asta totul în favoarea unei creșteri și unei creșteri inteligente despre care se vorbește. Noi uh, lucrăm în această privință și sper că putem aștepta acela ruși din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc și am să vă dau imediat cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair, for this nice Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această prezentare. Stimată doamnă președinte, <coughs> stimați colegi, este o plăcere deosebită să fiu aici alături de dumneavoastră, în locul de unde am plecat, aș putea spune. Văd multe chipuri noi. Sper ca și pentru dumneavoastră viața parlamentară să fie la fel de satisfăcătoare pe cât a fost pentru mine. Particip pentru prima dată la o ședință acestei comisii de după audierile de numire și am să încep cu o prezentare în limba engleză. Sigur, după aceea, dacă aveți întrebări, am să, am să vi le răspund avem interpreți la dispoziție și la răspunsuri am să folosesc limba olandeză, însă am să încep cu o prezentare. Portofoliul meu, afaceri socială, ocuparea forțe de muncă și formare, Știți că în ultimul timp, evoluțiile de pe piața forței de muncă ne-au dat motive de optimism precaut, foarte precaut. La jumătatea anului trecut, uh, rata șomajului scăzuse, cifra șomajului scăzuse cu jumătate de milion și previziunile pentru 2015 și dincolo sunt bune. Sperăm ca șomajul să rămână categoric sub 10% pentru că acesta a fost pragul atins la sfârșitul anului trecut, însă să nu ne bucurăm prematur și să nu ne culcăm pe lauri. Încă 24 de milioane de europeni nu au un loc de muncă. Știm că printre ei avem și 5 milioane de tineri, tineri între 15 și 25 de ani. Știm că în acest grup de tineri, 33% nu au avut un loc de muncă de mai bine de un an de zile. Sunt cei pe care îi considerăm șomeri pe termen lung. Prima noastră preocupare trebuie de aceea să fie crearea de locuri de muncă, mai ales pentru aceste 5 milioane de tineri. Aceste locuri de muncă nu o să vină dintr-un truc magic, ci vor fi rezultatul unui efort sistemic de a răspunde, de a elimina cauzele stagnării de pe piața forței de muncă și de a asigura punerea în practică a unor investiții inteligente. Asta mă aduce la pachetul de investiții, planul de investiții propus la finele anului trecut, planul Juncker sau planul Juncker-Katainen, cum îi spune unele la comisie. Acesta nu este doar un plan de investiții, este practic un nou pilon în acest triunghi în care va opera Comisia Juncker. Juncker. O să, ne continuăm, o să continuăm să ne axăm pe responsabilitate bugetară, pe reforme structurale, pentru că știm că e nevoie de ele Asta a apărut și în planul de lucru și obiectivele fostei comisii de altfel, însă vrem să adăugăm ceva, pentru că am văzut că numai prin responsabilitate fiscală și numai dacă încercăm să păstrăm stabilitatea financiară și prin reforme structurale, numai așa putem realiza ceva. Sigur, rămân încă multe, multe de făcut, dar știm că e nevoie de investiții Știm că nu există fonduri publice pentru toate investițiile pe care le dorim. Există bani care nu fac nimic și vrem să activăm aceste fonduri. Practic asta este logica planurilor de investiții. Folosim bani europeni pentru a da garanții sectorului privat, pentru a atrage bani către investițiile de care avem nevoie dacă vrem creștere, locuri de muncă, dacă vrem locuri de muncă de calitate mai ales. Aceasta este o componentă importantă a planului de lucru a noii comisii. Avem nevoie de asta pentru că astfel îi putem ajuta pe cetățenii europeni să găsească noi oportunități și în ceea ce ne privește, când apar aceste noi oportunități, avem într-adevăr oamenii care pot să se prevaleze de ele și de aceea investim în cunoaștere, în formare, mai ales pentru tineri și pentru cei care sunt șomeri de multă vreme, dar sigur și pentru ceilalți, pentru că formarea continuă în aceste timpuri este un lucru absolut esențial. Avem programe, cum ar fi Fondul Social European, care fac tocmai acest lucru, s-a investit mai bine de, cred că e vorba de 86 de miliarde în acest cadru financiar multianual, 86 de miliarde de euro investite în cetățenii europeni în următorii ani. Propunerea mea de a stimula prefinanțarea prin uh, inițiativa pentru tineret și șomaj, un miliard de euro, această propunere a fost lansată pe 4 februarie acestei luni. Scopul aici este acela de a lucra cu 650.000 de tineri, de a sprijini. Am cerut statelor membre să facă ceva, să oferă un fel de consiliere tinerilor, însă am văzut că în multe state membre lucrurile nu au demarat sau nu au demarat suficient de repede, pentru că multe state membre se confruntă cu constrângeri bugetare serioase și spun că nu au bani de prefinanțare, așa că noi ce am făcut acum cu titlu excepțional în contextul sistemului social, Fondului Social European, am fost dat prefinanțare de 30% chiar de la început. Asta dovedește angajamentul acestei comisii de a-i sprijini pe tineri la maximum un angajament uh, pe care îl veți împărtăși și dumneavoastră, sunt sigură. Apoi, uh, reformele structurale care trebuie să continue dacă vrem să avem un mediu instituțional adecvat, mai ales pentru IMM-urile care sunt motorul creării de locuri de muncă. Aici avem simplificarea sistemului fiscal, administrației muncii, relaționări mai bune între sisteme de formare și învățământ și piața forței de muncă, un lucru deosebit de important. Domnilor și domnilor, stimați colegi, dacă vrem să avem competențele adecvate, trebuie să îmbunătățim procesele de formare. Trebuie să înțelegem mai bine cum se schimbă nevoile de pe piața forței de muncă. De ce e nevoie, de ce nu e nevoie. Pentru asta e nevoie de un feedback mai bun din partea pieței forței de muncă către formatori. Aici nu e vorba de a satisface nevoile pe termen scurt ale unui angajator sau altuia, nu. Aici e vorba de a discerne mai precis tendințele actuale, de a anticipa tendințele existențe, pentru că atunci când absolvenții iasă de pe porțile școlii, pot să sunt mai bine calificați pentru a primi un loc de muncă în domeniul lor. Este greu să prevedem cu precizie ce competențe vor fi cerute pe piața forței de muncă în anii ce vin. Știm că modificările rapide în materie de tehnologie, societate, mediul de afaceri, chiar de viață, înseamnă că multe dintre locurile de muncă de mâine încă nu au fost concepute. Însă, știm un lucru cu certitudine. Știm că șomajul ridicat uh, operează în paralel cu o lipsă de calificare la nivel regional și sectorial. Și vedem două tipuri de astfel de clivaje. Unu, lipsa de competențe solicitate, asta limitează potențialul de creștere. Și în al doilea rând, avem situația în care oameni calificați trebuie să accepte slujbe sub nivelul lor de calificare pentru că nu există locuri de muncă mai bune. Asta e o pierdere de resurse și o sursă de frustrare, sigur, pentru persoanele vizate. În ambele cazuri, aceste clivaje trimit la chestiuni ce țin de accesul la, de relevanța, de calitatea procesului de formare. Ce competențe sunt cerute? Dincolo de competențele specifice asociați economită, carieră și știm că în multe state membre lipsesc aceste competențe de bază, de exemplu știință, tehnologie, inginerie, matematică, știm că e nevoie și de alte competențe. E nevoie de competențe antreprenoriale, de exemplu pentru cei care vor să-și fondeze propriile firme și, de asemenea, în termeni mai generali, e vorba de capacitatea de a transforma o idee în acțiune concretă. Deci e vorba de creativitate, de asumare riscului, de capacitatea de a planifica și a gestiona proiecte. Acestea sunt competențe pe care toți angajatorii le apreciază competențe transferabile, lingvistice, rezolvarea problemelor, munca în echipă, adaptabilitatea și acestea sunt tot mai mult cerute de angajatori în prezent și apoi competențele de ordin social și civic, nici acestea nu trebuie să fie scăpate din vedere. Dovezile ne arată că experiența relevantă are un efect puternic atunci când e vorba de a crește șansele de angajare. Însă experiența le lipsește cel mai adesea acestor tineri. Iar programele de instruire care includ formare la locul de muncă, ucenicii și așa mai departe, acestea pot oferi tinerilor un avantaj, le pot oferi posibilitatea să pună în aplicare lucrurile învățate în școală țările unde există o formare profesională coerentă și bine constituită, țările care au sisteme de ucenicie evidente, se descurcă mai bine atunci când e vorba de ocuparea tinerilor, inclusiv când e vorba de studenți care alminter se confruntă cu mari probleme. La fel de important este și respectul pentru formarea profesională sau pentru educație, respect arătat de societate, de părinți și de tinerii înșiși. Formarea profesională ar trebui să fie prima alegere, nu a doua. Formarea profesională ar trebui să-ți promită o slujbă bună și o carieră satisfăcătoare și de aceea în următoarea etapă a procesului dar la Copenhaga voi doresc să prioritizez ceea ce ar putea să facă Comisia în a sprijini statele membre pentru a-și îmbunătăți sistemele de formare, sporind atractivitatea învățământului profesional. Sunt de asemenea convinsă că trebuie să modificăm mai mulți factori interesați, inclusiv IMM-urile, pentru a crește calitatea și imaginea programelor de ucenicie la nivelul Uniunii Europene, inclusiv întărind Alianța Europeană pentru stagiile de formare. Doamnă președintă, stimați colegi, Există de asemenea și formarea pentru adulți. E esențial să, să obții o primă slujbă, însă la fel de important este să nu pierzi această slujbă și să avansezi în carieră. Pentru asta e nevoie de adaptabilitate, e nevoie de a dobândi noi și noi competențe prin formarea de-a lungul vieții, formarea continuă. Mulți adulți eh, au un loc de muncă, însă sunt prizonieri, prizonieri ai unei slujbe care aduce puține venituri și care nu le permită să-și dezvolte capacitățile ce ar putea permite un, lucru de muncă, un loc de muncă mai bun. Îmbunătățirea acestei situații ar putea stimula perspectivele de viitor. Politicile în materie de competențe joacă un rol esențial atunci când e vorba de a asigura funcționarea adecvată a pieței forței de muncă. Portofoliul meu demonstrează câtă importanță se acordă alinierii între competențe și piața forței de muncă propriu-zisă, însă, sigur, competențele nu apar de unele singure. Ele sunt produsul educației, a formării, a experienței proprii. Puteți conta pe mine, puteți conta pe noi că vom face toate eforturile vom colabora cu domnul comisar Navancis pentru a ne asigura că aceste competențe, formarea și ocuparea forței de muncă sunt integrate într-un unic demers. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre de astăzi și din viitor pentru a vedea cum ne putem asigura că competențele cetățenilor europeni pot stimula creșterea economică într-o manieră care este echitabilă și durabilă în același timp. Când funcționează economia socială de piață europeană, cu toții avem ocazia de a găsi un loc de muncă decent și bine plătit. Acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Dobbiamo ringraziare la... Cred că să impun mulțumiri uh, pentru doamna comisar Tyson pentru această prezentare, dar și abordarea aleasă, care dă dovadă de multă atenție pentru comisia noastră, dar și pentru disponibilitatea de a colabora cu noi. Apreciem acest lucru. Iar la reuniunea coordonatorilor vom discuta și despre posibilitatea de a acorda 30% în avans pentru fondurile destinate tinerilor. Pe noi ne mulțumește această abordare aleasă de dumneavoastră pentru că arată că se înțeleg astfel, uh, se înțelege importanța competențelor transforma, transversale, informale cât și uh, formale atunci când este vorba de tineri și că e nevoie de o interacțiune între sistemele educative și piața muncii pentru a anticipa care sunt uh, noile competențe cerute, noile specializări pentru a include, a include astfel pe piața de muncă pe cei care astfel astăzi se află în afara ei. Îi rog pe cei care încă nu s-au înscris la cuvânt să o facă acum. Kiuciu. Gramaticakis, Ferajen, Libacca, Nekov, Sedrova, e Morgano. ok? Aceștia sunt cei uh, înscriși pe lista de vorbitori. Uh, vă rog, aveți cuvântul. Domnul Cricic. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, am ascultat cu interes prezentarea noastră cu privire la eliminarea barierelor pe piața muncii pentru tineri. Aș dori însă să știu care sunt acțiunile concrete pe care le întreprinde Comisia în această privință. În pofida nivelului inacceptabil de șomeri, în special în rândul tinerilor și în anumite sectoare, și a faptului că totuși acesta a scăzut în ultima vreme, mai sunt în continuare multe obstacole de depășit. Și aș dori să vă întreb ce instrumente și acțiuni au fost întreprinse de comisie pentru a asigura o aplicare eficace a libertății de mișcare pentru toți cetățenii europeni și pentru îndepărtarea oricăror bariere inadmisibile uh, pe piața muncii și dacă aveți instrumente în acest sens. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți să strâng mai multe întrebări, după care veți avea ocazia să formulați un răspuns. Helga Trupel. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, um, doamnă comisar, pentru prezentarea succintă. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că e nevoie de o reașezare a formării pe parcursul întregii vieți și cred că aici trebuie să ne concentrăm și asupra transformării ecologice. Trebuie să punem la oaltă chestiunea noilor competențe și actualizarea acestora pe parcursul anilor, astfel încât să se meargă mai mult înspre investiții în mediu, tehnologii inteligente, uh, energii regenerabile. Și atunci când vorbim de îmbunătățirea situației calificărilor în Uniunea Europeană și unde este nevoie de investiții, să nu uităm și de nevoia de transformare spre o lume mai ecologică. Mulțumesc, doamna Julie Ward. Îmi cer scuze, întotdeauna mă împiedic puțin de aspectele tehnice. Mulțumesc, doamna comisar. Trebuie să spun că nu prea împărtășesc optimismul dumneavoastră prudent. Am lucrat toată viața cu tinerii și atunci când mă întorc acasă în circumscripția mea electorală, îi văd că sunt disperați. Și ce vreau să vă întreb ce fel de locuri de muncă oferim tinerilor, pentru că, sigur, poate cifrele sunt în scădere, dar în pofida acestui fapt constat că uh, tot mai mulți tineri lucrează, dar sunt uh, angajați uh, în sărăcie până la urmă. Și cred că aici am eșuat cu programele noastre. Pentru că atunci când vorbim despre educație, formare, despre uh, speranță și bunăstare pentru tineri în viitor, trebuie să înțelegem că tinerii nu sunt sclavi pentru firme fără scrupule care se folosesc de strategiile noastre pentru propriul uh, profit și uh, propriile beneficii și trebuie să ne asigurăm că tinerii sunt uh, <clears throat> respectați pentru creativitatea lor și pentru ceea ce dau înapoi societății și trebuie să facem în așa fel încât ei să poată deveni Uh, cetățeni activi în societate, astfel încât să își poată introduce propriile idei în această piață a inovării. Deci, cum anume putem combina aceste aspecte ale uh, găsirii locurilor de muncă, dar și a locurilor de muncă uh, satisfăcătoare. Sunt lucruri care nu prea sunt în centrul atenției altor comisii parlamentare. Și încă o întrebare care se referă la actorii implicați. Tinerii sunt factori implicați. Nu prea îi vedem aici în Parlament. Acum câteva săptămâni am avut o audiere uh, cu tineri unde am văzut că avem parte de o serie întreagă de tineri foarte inovatori, foarte bine pregătiți, competitivi, însă trebuie într-adevăr să facem ceva pentru aceștia, nu doar să vorbim despre ei și să punem în aplicare recomandările pe care le-au formulat ei. Mulțumesc acum domnul Gramaticakis, apoi domnul Feiren, după care vom formula răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Cred că astăzi este într-adevăr o zi importantă. Aș dori să vă felicit pentru organizarea acestui schimb de opinii. Vreau să vorbesc acum atât în calitate de profesor cât și în calitate de deputat. În calitate de profesor, aș dori să evaluez uh, intervenția doamnei comisar. A fost una excelentă. Ați adus argumente, ați avut o anumită structură, ați prezentat și o opinie proprie, însă în calitate de deputat european, trebuie să spun că mm, tabelul pe care ni l-ați uh, furnizat, în care se spune care este rata șomajului, de pildă în Grecia 50, în Italia 40% și așa mai departe. N-am niciun fel de dubii că să fac eforturi la nivelul comisiei. Este o temă și foarte dificilă, dar dacă <clears throat> lucrurile nu se pun în practică, în pofida unor uh, teorii bune, atunci totuși trebuie spus că poate ceva nu e în regulă nici cu teoria dacă nu merge în practică. <clears throat> Și încerc să fiu succint. Pentru că mi-e teamă că dacă această situație persistă, ea nu va face decât să se înrăutățească. Vom avea parte de o Europa tristă pe care nu și-o dorește nimeni. Deci va trebui să schimbăm teoria. Nu știu cum, Poate că ar trebui să mai renunțăm la politica de austeritate, poate mai există și alte căi, dar insist, în calitate de profesor și deputat european și de prieten al Europei, este important să schimbăm și teoria. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul, doamna Feiran. Mulțumesc în primul rând doamnei Tyson pentru prezentare, dar și pentru faptul că pune în centrul atenției cooperarea între sistemele de educație și întreprinderi. Spuneați că în anumite țări uh, sistemele duale de educație au uh, dat rezultate foarte bune și în ceea ce privește integrarea pe piața muncii. Și întrebarea mea, avem pe de o parte întreprinderi care caută forțe de muncă specializate și pe de altă parte avem însă și oameni care nu reușesc să se integreze pe piața muncii. Cum uh, intenționează Comisia să susțină uh, acele țări care în paralel uh, cu sistemele de educație tradiționale, au și o, un astfel de învățământ vocațional și cum anume s-ar putea consolida acest sistem dual pentru a avea o mai strânsă legătură între piața muncii și um, sistemul de învățământ. Deci există proiecte de a susține astfel de demersuri și o altă întrebare. Ați studiat de ce în anumite țări sistemul funcționează bine și în altele nu? Dacă întreprinderile au stimulentele necesare pentru a investi ele însele în astfel de sisteme duale, pentru că dacă uh, pentru că dacă există condițiile necesare, atunci întreprinderile fac aceste investiții pentru că uh, investițiile sunt rentabile. E mult mai uh, ieftin să formezi astfel un uh, muncitor bine calificat. Deci aveți în vedere și stimularea întreprinderilor pentru a se implica în astfel de sisteme. Uh, face parte și din planul dumneavoastră pentru relansarea economică, pentru acest lucru ar însemna mai multe locuri de muncă pentru tineri, iar în ceea ce privește accesul pe piața muncii și aici aspectul mobilității, recunoașterea calificărilor profesionale în Europa, tocmai la nivel universitar, deseori uh, avem de-a face cu situații în care diplomele universitare nu sunt recunoscute peste tot și de aceea migrația uh, persoanelor deseori este îngreunate, iar în ceea ce privește cunoștințele de limbă, eh, acestea uh, permit oamenilor să-și caute un loc de muncă și în alte țări și vă întreb dacă există un program la nivelul Comisiei care să uh, promoveze și cunoștințele de limbă pentru găsirea unor locuri de muncă. Mulțumesc, iată, domnul comisar, o serie întreagă de comentarii și întrebări. Uh, vă dau cuvântul pentru a formula un prim răspuns. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna președintă, prima întrebare se referă la mobilitatea din Europa și la abordarea noastră. Eu pot să spun la modul general, Comisia sprijină mobilitatea. Libera circulație este un pilon al tratatului european și ne vom lupta să îl păstrăm pentru că este un mare plus pentru noi în favoarea tinerilor. Deci, ca atare, noi în continuare susținem mobilitatea și există uh, și prevederi în tratat în ce privește inclusiv libera circulație a serviciilor dar și, în primul rând, libera circulație a lucrătorilor și uh, directiva lucrătorilor detașat, detașați. Iar în mai anul trecut, tocmai am adoptat această directivă privind detașarea lucrătorilor. Deci, Comisia analizează lucrurile în momentul în care ni se atrage atenția asupra unei probleme, reacționăm în baza mecanismelor pe care tratatul european le pune la dispoziție. Bineînțeles că avem și măsuri politice pe care le luăm. Sigur că uh, trebuie să vedem și ce înseamnă libera circulație a lucrătorilor. 3,3% dintre lucrători, de fapt, uh, duc la acest procentaj al uh, lucrătorilor mobili. Nu este un procentaj foarte mare, dar uh, Știm că în continuare există abuzuri pe piața noastră vis-a-vis -vis de uh, lucrătorii care vin din alte state, că unii sunt discriminați, sunt uh, supuși unor uh, riscuri, uh, dar există și persoane care uh, abuzează de sistemele de asigurare socială care există în anumite state. Noi credem că în cea de-a doua jumătate a anului 2015 eh, vom eh, avea un pachet de măsuri vis-a-vis -vis de problematica mobilității. Vrem să ne facem o idee, o imagine generală pe baza unor statistici europene care sunt fluxurile de migrație ale lucrătorilor, uh, și, de asemenea, cine încearcă să abuzeze de sistemul de asigurări sociale care există în anumite state. Pe de altă parte, ce se întâmplă în domeniul brain drain, pentru că și această hemoragie a creierelor poate să creeze uh, probleme în Europa. Vom avea niște linii directoare în programul nostru în baza unei analize aprofundate, inclusiv în ce privește aplicarea directivei privind detașarea lucrătorilor, să vedem dacă statele membre s-au grăbit să implementeze această uh, directivă deci să vedem cum funcționează uh, regulamentele privind garantarea protecției sociale din diversele state. În felul acesta uh, vom ajunge poate și la concluzii legate de potențialele abuzuri bazate pe libera circulație a lucrătorilor, care ar putea după aceea să ne ducă la niște concluzii de armonizare a prevederilor pe plan comunitar. Știți că este o chestiune foarte complicată, dar noi toate aceste aspecte le vom analiza în cadrul unui pachet unitar. Deci vom avea de asemenea un uh, oficiu care va urmări uh, piața de muncă și ofertele transfrontaliere. De asemenea, ne vom putea baza pe concluziile analizelor efectuate de acest oficiu. Există 24 de milioane de șomeri în Europa. Sigur, cifra este foarte mare, mult prea mare Trebuie să încercăm să îmbunătățim lucrurile, dar să ne gândim că există și două milioane de uh, locuri de muncă neocupate. Și uh, din acest punct de vedere, mobilitatea ar putea să ne aducă servicii. Dar acesta e răspunsul meu în legătură cu prima întrebare. În legătură cu cea de-a doua întrebare, Trebuie să uh, ne uh, reorientăm puțin atitudinea. Vom încerca să uh, încercăm să negociem și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului probleme legate de uh, forța de muncă, de asemenea să vedem care pot fi profesiile viitorului, uh, care este evoluția uh, pe planul economiilor naționale din interiorul Uniunii Europene pentru ca uh, tinerii să poată fi pregătiți profesional corespunzător. Și aici, sigur că eforturile trebuie să fie continuate. în legătură cu uh, reproșul că am prezentat o viziune poate prea optimistă. Da, uh, sigur, foarte frecvent se spune că există 24 de uh, milioane de șomeri, 21 de milioane de europeni care trăiesc sub pragul sărăciei 5 milioane de șomeri sunt tineri, dar la ce ne se folosește să uh, invocăm mereu aceste cifre? Uh, trebuie să vedem care sunt mijloacele noastre de a contracara aceste fenomene. Trebuie să dezvoltăm o politică corespunzătoare pentru a stimula puțin piața locurilor de muncă. Și uh, de câte ori văd o mică îmbunătățire, pentru mine este deja o, uh, o semn, uh, un motiv de speranță. Uh, trebuie să rămânem încrezători pentru că asta ne permite să ne continuăm activitatea într-un climat pozitiv și asta facem, încercăm să îmbunătățim lucrurile în favoarea tinerilor. Garanția pentru tineret este un angajament al statelor membre, deci tinerii care își încheie pregătirea și care au găsit un loc de muncă, în baza acestei garanții ar trebui, dacă și-au pierdut locul de muncă, într-o perioadă de patru luni să aibă șansa să-și găsească un nou loc de muncă, să facă noi experiențe profesionale, să-și continue pregătirea. Deci, sigur că nu ă, putem să-i cuprindem pe toți șomerii tineri în ă, diverse programe de pregătire. În primul rând este nevoie de suficiente locuri de muncă. În primul rând trebuie să investim ă, din acest punct de vedere, iar din acest punct de vedere interpretăm noi clauza flexibilității, clauza legată de stabilitate și creștere economică. Trebuie să se producă niște reforme structurale care să garanteze creșterea economică. În felul acesta uh, le uh, creăm statelor membre posibilitatea să își respecte proiectele legate de investițiile bugetare. Iar um, noi, pentru locuri de muncă pentru tineret, putem folosi fonduri uh, investiții, um, fondul de investiții sociale, dar și uh, participarea um, stimulativă a statelor membre în cadrul strategiei Europa 2020 Uh, capitolul de creștere economică și ocupare a forței de muncă. Uh, și în semestrul european avem în vedere aceste obiective și uh, chiar competențele portofoliului meu mă obligă să mă implic în urmărirea strategiei Europa 2020. În ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea economică, dezvoltarea de competențe profesionale, um, echitate um, pentru toți și uh, schimbări democratice, toate acestea sunt preocupări pentru noi. Pentru noi, um, prim, prioritatea este numărul de locuri de muncă. Pentru că Având în vedere acest obiectiv, încercăm să stimulăm o cooperare pe plan uh, european și o cooperare între toți membrii Comisiei Europene, între toți comisarii, nu doar cu cei care au și competențe apropiate de ale mele. Toți trebuie să ne înhămăm la aceeași căruță pentru a ajunge la obiectivele propuse. Uh, uh, domnul Gramaticakis, ați fost profesor, acum sunteți deputat. Eu am fost deputat fără să fiu profesor. Să știți că am uh, un respect uriaș pentru corpul profesoral care aduce o contribuție uriașă pentru societate. Un bun profesor este un dar de la Dumnezeu pentru societate deci, ce putem uh, face în contextul întrebării dumneavoastră? Trebuie să acționăm responsabil. Trebuie să uh, realizăm că evoluăm pe un teren alunecos. Este nevoie, în primul rând, de capital. Deci, responsabilitate în ce privește stabilirea liniilor bugetare și reformă structurală. Dar este nevoie și de investiții private, astfel încât lucrurile să poată fi mișcate din loc, să încercăm să stimulăm noi sectoare, să creăm noi locuri de muncă. Am vorbit înainte de pachetul investițional, dar și uh, piața de capital trebuie să fie atrasă. Trebuie să existe posibilități de finanțare alternative, trebuie ca în, și alte întreprinderi și organizații să fie atrase. Întrebarea următoare, pot fi stimulate statele membre care, în care există deja un sistem dual? Ehm, educațional? Sigur că da. Am vizitat recent Berlinul și uh, mi-a fost prezentat un program de pregătire a forței de muncă elaborat de Siemens. Acolo, pregătirea uh, forței de muncă Uh, este finanțată și de Siemens, dar și din uh, fondul social, chiar și în Germania, care este o țară atât de dezvoltată și care pentru noi toți este un model. Uh, există și posibilitatea ca tinerii care nu au posibilități, posibilități materiale să fie finanțați pentru o pregătire profesională într-un sistem dual și după ce încheie ă, pregătirea, dispun deja de un loc de muncă. Este un model ă, extraordinar. Inclusiv pentru tinerii fără posibilități de a ajunge la un loc de muncă. Sigur că lucrurile sunt perfectibile. Uh, care sunt elementele care duc la succesul funcționării sistemului dual. Noi avem o asemenea listă, nu am adus-o cu mine, dar pot să vă distribui pentru că este foarte interesant. Există sisteme educaționale diferite, dar și sisteme administrative diferite. Analizăm condițiile de muncă pentru cei care urmează să se încadreze în muncă, dar contează foarte mult și rezultatele pre pregătirii profesionale, uh, nu doar uh, garantate de întreprinderea care participă la uh, pregătire, ci și la sistemul educațional la modul general. Sindicatele și întreaga societate trebuie să susțină acest sistem dual de formare profesională. Dar de ani de zile am regretul că tinerii uh, care se decid pentru o pregătire, o școală profesională, pentru un profil tehnic, uh, sunt considerați ca fiind într-un fel uh, ca nivel de pregătire de mâna a doua. Deci trebuie să ne gândim la norocul lor, uh, la bucuria rezultatele lor în viață și nu doar la modul în care privesc eventual părinții acest așa zis eșec în uh, pregătirea profesională a propriului copil. Trebuie să creăm respect pentru acest tip de pregătire. Vi prego. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. În a doua rândă de întrebări, rog colegii să fie cât mai sintetici uh, posibil ca să putem respecta calendarul. Libașca, Lekov, Suidrava, Morgan și Holtni sunt colegii care mai au rămas pe listă și vă rog să vă încadrați într-un minut uh, per întrebare, pentru că altfel nu vom reuși să respectăm timpii. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președintă, doamna Libațca. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc și doamna comisar pentru prezentarea dumneavoastră. Ați uh, rostit o frază pentru care doresc în mod special să vă felicit. Vorbeați despre uh, calificarea profesională uh, posibilitatea de a ă, deprinde o meserie este esențială pentru sistemul dual de învățământ. Problema însă este să găsești ă, o asemenea șansă de calificare profesională adecvată ă, tânărului și care să aducă într-adevăr beneficii. Vă rog foarte mult să uh, insistați asupra acestui domeniu. Vă rog foarte mult, uh, creați un fel de ghișeu uh, de informații europene legate de locul care, în care te poți califica Uh, fiind un tânăr care dorește acest lucru. Sigur, Siemens este uh, o asemenea șansă, dar ea nu se oferă tuturor. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Domnul Necov, mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Creșterea finanțării uh, pentru ocuparea forței de muncă a tinerilor este salutară, vine la timp. Pentru că dacă ești tânăr, nu ai un loc de muncă, ă, nu dispui de o calificare profesională, te confrunți cu o problemă uriașă, dar este vorba de 5 milioane 600 de mii de tineri la nivelul anului 2014 care se confruntă cu această problemă. Pentru anul acesta se estimează o cifră ă, mult mai ridicată ă, de 7 milioane de tineri cum putem uh, să creăm acele forme de pregătire profesională care să uh, fie adecvate necesităților economice. Și ce propuneri îți veți, fa veți face dumneavoastră domnului Juncker din acest punct de vedere? Eu cred că este nevoie de inițiative pentru a-i uh, cuprinde pe tineri um, în uh, educație, perspective sociale care să confere tinerilor încredere. Trebuie să investim în tineri, nu în business pentru ca uh, Europa să aibă un viitor puternic. Președinta, doamna Sedrova. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar, mă bucur că uh, ne-ați făcut prezentări atât de interesante. Trebuie să spun că ele uh, ilustrează ceea ce uh, îmi doresc eu să fie tratat pe planul Comisiei Europene uh, în legătură cu uh, modul în care educația trebuie să uh, fie uh, gândită. Spuneați că prioritare sunt locurile de muncă. Da, este nevoie de o regândire din acest punct de vedere da, statele membre pornesc de la ideea um, resurselor umane, dar uh, poate că și teoriile uh, din economie ar trebui să fie revizuite. Dar nu e timp să discutăm acum despre aceste lucruri dumneavoastră uh, doriți uh, să ne îndeplinim obiectivele până în anul 2020, dar uh, ce facem cu tinerii care își întrerup pregătirea școlară. Cehia este criticată mai ales pentru faptul că asigură un fel de pregătire uh, uh, și educare separată a copiilor din familiile romilor. Dar trebuie să știți că noi ne străduim de fapt să garantăm incluziunea romilor și sistemul care funcționează la noi poate că de aceea este diferențiat pentru că de fapt, chiar dacă uh, copiii de etnie romă se pregătiți în școli speciale, până la urmă pregătirea lor este adecvată în, în economie. Mulțumesc foarte mult. Tandu sempre i tempi, per favore. Sicuramente, grazie. Domnul Morganu. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru claritatea alegerii pe care a făcut-o. În primul rând a subliniat faptul că astăzi uh, ocuparea tinerilor este chestiunea cea mai uh, importantă și integrarea lor pe piața muncii. <clears throat> Și uh, amândouă temele, evident, uh, se află la același nivel prioritar. Însă <clears throat> aici cred că Comisia de Cultură poate veni cu o contribuție. În Europa uh, lipsesc de mult investițiile pentru că întreprinderile investesc sau preferă să investească în altă parte pentru că condițiile sunt mai bune, mai puține chestiuni care vizează uh, siguranța și așa mai departe. Problema așadar este de a introduce elemente care să stimuleze întreprinderile să investească capitalul lor în Europa și în altă parte. Nu este doar o declarație de principiu, dar cred că este o chestiune care s-ar putea evidenția mai mult și la nivelul comunicării, pentru că reprezintă o chestiune fundamentală. A doua chestiune. Sunt perfect de acord cu evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește semnificația și rolul formării profesionale și recuperarea socială care trebuie efectuată și în acest sens. Recuperare pentru că este vorba și uh, de recunoașterea de tip economic care trebuie acordată celor care practică aceste meserii, unde ne aflăm uh, în urmă față de ceea ce eram odată. Abandonul școlar, formarea pe parcursul întregii vieți. Președinta intervine și dorește scurtarea intervenției. O secundă, doar spune vorbitorul. Aș mai avea o întrebare. Ar trebui să urmărim care sunt cererile de pe piața muncii pentru a favoriza integrarea pe piața muncii. Însă, Există o serie întreagă de calificări eh, care vor fi de mare actualitate pe viitor și pentru care încă nu există o definiție. De aceea poate că se impune acum să eh, punem accentul pe o bună formare generală care să prevină excluderea de pe piața muncii atunci când există procese de transformări profunde ca cele la care asistăm astăzi. Mulțumesc! Eh, Domnul Glețos. să aveți... Bună dimineața, doamnă comisar. Aș vrea să spun că admir afirmațiile dumneavoastră în calitate de ascultător, dar uh, în calitate de uh, doctor în patru științe, vreau să vă întreb de ce nu putem reduce șomajul și de ce um, numărul migranților este atât de mare. Eu aș putea să vă fiu bunic, dar nu vreau să vă dau sfaturi. Vreau să uh, dau un singur exemplu. Am discutat uh, cu reprezentanții a 400 de școli din, Germani, din Grecia, mă scuzați, și într-una din școli am spus, uh, dacă uh, vine domnul uh, Glezos, vine și îți îndepărtează cercerul din ureche Uh, ce vei face? Bun, uh, am ezitat să ascult, uh, să ascult sau nu părerea tinerilor în legătură cu cer cei din ureche să aflu. Este un fel de protest împotriva profesorilor sau uh, vrei să faci un fel de Uh, declarație în legătură cu poziția ta în viață. Cred că și aceste lucruri trebuie să uh, le cunoaștem de la copii. Doamna, domnul Halveni. Tisztelt uh, biztos asszony, a kultúrát kicsit szélesebben értelmezzük. Dacă încercăm să interpretăm cultura într-un sens mai larg. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu portofoliul dumneavoastră în contextul liberei circulații a lucrătorilor. Se pare că uh, Comisia se mulțumește cu anumite limitări ale acestei mobilități, mai ales uh, vis-a-vis -vis de anumite uh, noi state membre pentru că aici mai ales tinerii încearcă să-și caute de lucruri uh, în străinătate. Poate că uh, ar trebui să. Uh, da, există, mi se pare mie, anumite limitări pentru cetățenii acestor state noi, membre, care îngreunează libera circulație. Și există, pe de altă parte, și un fel de dumping social uh, pentru că multe state occidentale încearcă acum să atragă um, asistenți medicali și um, medici um, din noile state membre, ceea ce creează acum o lipsă de uh, oameni cu o pregătire în domeniul asistenței uh, medicale în noile state membre. Poate că ar trebui ca la nivelul Comisiei să existe preocupări de rezolvarea problemei. Gentilmente eh, și avea o că deve andare Mai avem eh, doar eh, foarte puțin timp la dispoziție. Știm că trebuie să plecați în altă parte și vă mulțumim pentru disponibilitate și vă ascultăm și următorul răspuns. Uh, maar er zijn enkele parlementsleden die op mij wachten uit een andere commissie. Ja. Um... Mulțumesc, am să încep să răspund, dar trebuie să știți că mă așteaptă o altă comisie la o întrevedere. Cu titlu informativ, pentru programe de stagiatură, ucenicie, transfrontaliere. Puncte de informare există și încercăm să le extindem suntem pe cale să reformăm Urex. Cred că mai multe locuri de muncă vor trebui publicate acolo pe Urex în momentul în care putem identifica volumul existent. O să încercăm uh, să includem aceste programe în EURES și să personalizăm pentru cei care vor să lucreze dincolo de frontiera propriului stat. Ce facem cu tinerii care nu vor să stea pe băncile școlii, ci vor să lucreze, să facă ceva practic în loc de asta? Uh, programe de voluntariat ar fi o, o soluție, însă dacă nu vor să meargă la școală, poate nu le place nici asta, deși prin voluntariat, sigur, dobândește experiență profesională. Uh, o soluție ar fi pentru statele membre să-și modernizeze sistemele de asistență socială. Când spun asta, oamenii tind să fie îngroziți. Dar ce vreau să spun? E nevoie de asigurarea unui nivel de protecție socială adecvat. Prin modernizare, nu vreau să spun că oamenii ar trebui să fie lipsiți de drepturile pe care le au. Nu, e vorba de o modificare a sistemelor astfel încât acestea să joace un rol motivațional, să încurajeze pe oameni să facă așa ceva. Dacă motivația intrinsecă lipsește, atunci ar putea fi una extrinsecă. Unii se ajută pe ei înșiși, totdeauna va fi un mic grup care nu are atitudinea necesară, care nu are motivația necesară pentru a-și sufleca mânecile. am putea eventual să încercăm asta, cei care nu pot să intre pe piața uzuală a muncii din anumite motive, să poată fi totuși activ în contextul unor uh, firme sociale, de exemplu. Întreprinderi sociale. Doamna Schedrova din Republica Cehă bucurat să aud că Republica cehă încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă romii. Cu toții sprijinim ideea de societate inclusivă. Știm că populația romă are priorități specifice. E ușor să vorbești despre ei, mai ales că nu cunoști deloc acest grup, însă ne bucurăm să auzim că lucrurile se mișcă în Cehia. Apoi domnul Morgano. Da, e nevoie de creștere, da, e nevoie de investiții. Și da, e nevoie și de climatul adecvat pentru investiții și tocmai asta încercăm să facem cu ajutorul planului Juncker. Încercăm să creăm această încredere care încă nu există, oferind anumite garanții pentru investiții. Însă e mai mult de atât, e vorba de un întreg pachet de investiții. Nu doar un plan prin care încercăm să scăpăm de 350 de miliarde, nu. Este și un alt scop acolo. Încercăm să spunem lucrurilor pe nume, vrem să eliminăm barierele, barierele din care investițiilor. Piața internă pentru servicii, vrem ca aceasta să extindă, să extindă piața unică digitală și câteva alte domenii. Anumite categorii de companii nu operează în condiții echitabile în prezent. Societatea trebuie să facă o serie de alegeri. Energie, climă, mediu, bunăstare, securitate, securitate socială. E nevoie de un echilibru în aceste domenii. Cred, prin urmare, că scopul e acela de a dobărâ barierele fără a scădea nivelul de trai. Și se vorbea despre migrație. De ce atâția migranți? A, și sectorul sănătății. Oamenii au dreptul la liberă circulație. E un drept fundamental în tratate. Am coordonat programele de securitate socială pentru cei care vor să-și exercite aceste drepturi. Nu cred că Europa trebuie să le spună, nu, rămâneți acolo unde v-ați născut, suntem Uniunea Europeană, asta înseamnă că poți să treci frontiera dacă vrei. Să sigur, sunt de acord că trebuie să monitorizăm problemele uh, care ar putea să fie generate de această migrație forțe de muncă și sunt o serie de sensibilități, într-adevăr, dar problemele diferă de la un stat membru la altul. De aceea avem nevoie de o situație clară de o analiză clară a situației pentru a identifica susceptibilitățile dintr-un stat membru sau altul. Totdeauna încerc să discut asta cu miniștrii muncii, de exemplu, din diferite state când mă întâlnesc cu ei. Să vedem cum am putea să ne structurăm politicile, însă niciodată nu o să propun o limitare a libertăților pe care le avem. Nu puteți cere așa ceva. Am crescut în Belgia, am crescut beneficiind de această liberă circulație. Nu o să ne limităm la libera circulație a mărfurilor, nu. Dacă vrem să punem capăt liberă circulație a persoanelor, trebuie să blocăm și libera circulație a mărfurilor. Nu, e vorba aici de unul dintre pilonii Uniunii Europene și dacă vrem să-l modificăm, nu o să facem decât să subminăm Uniunea, nu o să facem asta însă putem să vedem ce posibilități de îmbunătățire sunt în anumite domenii. De, de la sua... Doamna comisar, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. A fost apreciată foarte mult claritatea dumneavoastră, precum și strategia prezentată. Iată că mesajul care transpare din intervențiile majorității colegilor este acela că trebuie acordată o mai mare importanță competențelor, noilor uh, competențe și culturii și educației în general pentru a avea instrumentele necesare pentru o creștere inteligentă. Aceste lucruri trebuie avute în vedere și în planul de investiții a domnului Juncker, unde se vorbește despre investiții și educație, dar nu se abordează și aspectul culturii. Fără acest aspect, Europa nu va fi completă. De aceea, cred că eforturile dumneavoastră și a comisarului Navraci și ar trebui să se îndrepte în această direcție. Și pentru a avea, așa cum spunea și domnul Gramaticakis, o nouă paradigmă pentru a se înțelege că fără a-i coimplica pe cei vizați nu se poate obține creștere. colleghi, mi pare che questo sia stato molto interessante. Dragi colegi, iată am avut un schimb de opinii foarte interesant și în perspectiva audierii pe care o aveam astăzi la ora 15. Acum vă propun să trecem la un raport uh, important uh, al colegei Cristina Libacca cu privire la monitorizarea punerii în aplicare a procesului de la Bolonia, Vă spuneam că în ultima conferință ministerială cu privire la spațiul european pentru educația superioară a avut loc la București în 2012 și următoarea reuniune va avea loc în mai 2015 la Erevan în Armenia. Iată deci uh, că munca colegi um, are o însemnătate deosebită mai ales că în timp foarte scurt a făcut un raport foarte interesant, implicându-i pe raportorii din umbră, într-o bună cooperare. Însă, cred că acum, așa cum ne-am propus, putem fi prezenți cu abordarea Parlamentului uh, înainte de această conferință importantă. <clears throat> Uh, calendarul fiind foarte strâns, termenul de depunere a amendamentelor, așa cum v-am anunțat vor trebui prezentate până mâine la prânz, mâine 27 februarie și votul în comisie va avea loc pe 24 martie. <clears throat> Îmi cer scuze colegilor pentru această grabă, dar uh, era singurul mod posibil pentru a avea și noi un raport propriu în perspectiva acestei conferințe. Doamna Libacica, aveți cuvântul. Mm, pani wypowiedź, rzeczywiście popier... Mulțumesc, doamnă președintă. Am să continui practic așa cum ați început dumneavoastră, am să le mulțumesc mai întâi tuturor celor care au participat la acest efort, mai ales raportorilor din umbră. Contribuția lor a fost neobișnuit de semnificativă, un lucru amintir extrem de profitabil. Și vreau să mulțumesc de asemenea tuturor factorilor implicați în proces de la Bologna, mai ales studenții, studenții din Uniunea Europeană de asemenea, sunt recunoscătoare Comisiei Europene. Cooperarea cu dânsii a fost deosebit de valoroasă. Vreau să mulțumesc tuturor statelor mele pentru comentariile și sugestiile trimise. Din nefericire am avut o limită de caractere. Textul n-a putut fi foarte lung în avizul meu, așa că n-am putut să includ toate sugestiile în textul propriu-zis. Eu însă mi-am formulat 20 de amendamente pentru a acoperi chestiunile ridicate de dumneavoastră, domnilor și domnilor, și într-adevăr pot să spun că multe aceste amendamente sunt comune. Dacă vreți să le vedeți, contactați, vă rog, biroul meu. Și acum am să trec la raportul propriu-zis. Acesta are două părți. O încercare de evaluare și o parte unde încearcă să identifice nevoile de îmbunătățire pe viitor. Cred că e bine că în cei mai bine de 15 ani de când avem Bolonia am reușit să creștem mobilitatea, recunoașterea diplomelor, introducerea unei noi structuri academice. Și cred că aceste lucruri merită să fie sărbătorite, însă sunt domenii care trebuie să fie întărite mai mult și pentru că apar noi provocări, realitatea se schimbă permanent. Care sunt aspectele cheie? În primul rând este vorba de punerea în aplicare a celor forme de funcționare agreate de toate statele membre, să creăm o zonă, un spațiu european al învățământului superior asta de sus în jos, dar ce se face de jos în sus pentru a ne asigura că nu sunt uh, obstacole de ordin administrativ, că lucrurile într-adevăr funcționează în practică așa cum ar trebui să o facă. Trebuie să ne concentrăm eforturile mult mai mult decât s-a făcut deja în direcția predării, a formării, a instruirii cred că e nevoie de o paradigmă complet diferită pentru învățământul superior. Și deci mai curând decât să ne întrebăm uh, ce predăm, trebuie să ne întrebăm ce au nevoie să învețe studenții noștri. O altă chestiune care merită mult mai multă atenție decât până în prezent este problema recunoașterii calificărilor obținute în alte țări creditul pentru perioade de studii petrecute peste hotare, creditele pentru etapele timpurii, formale, informale. Asta ar ajuta mult pe studenți și nu numai pe aceștia. Ar putea să ne ajute să constituim într-adevăr acea sferă europeană a învățării continue. Și apoi un alt domeniu care are nevoie de multă atenție ține de faptul că două treimi dintre statele care sunt parte a spațiului european a învățământului superior iau decizii în materie de recunoaștere a calificărilor pe bază unilaterală sau mai precis o delegă acest proces decizional către instituții autonome. Însă acele universități și instituții de învățământ superior sunt autonome și asta e foarte bine, însă le revine obligația de a-și îndeplini sarcinile care le revin. Stagiatura și programele de ucenicie. Am vorbit despre asta în detaliu până acum, așa că n-am să le mai menționez acum. Multe state au formulat ca o prioritate sporirea calității învățământului superior sau păstrarea calității acestuia. Este important nu doar să recunoaștem o perioadă de studii făcut încheiat acasă, ci să integrăm sistemul ECTS și să-l integrăm în sistemele noastre. Alte probleme ale procesului Bologna, barierele sociale, probleme accesului la educație, mobilități internaționale pentru grupurile defavorizate și asta e o problemă. Mobilitatea și internaționalizarea sunt pilonii esențiale ai procesului de la Bologna și trebuie să întărim trebuie să introducem nu doar abordări interdisciplinare, ci și studii internaționale. Chestiuni care țin de introducerea de noi tehnologii, ci să discutăm și problema digitalizării. Trebuie să integrăm noile tehnologii digitale în procesul Bologna. Și apoi, ocuparea forței de muncă și nivele de angajare, alt, alte chestiune importantă. învățământul înseamnă transmiterea de cunoștințe și competențe către studenți. Da, asta nu înseamnă că poți să neglijezi dezvoltarea lor plenară ca ființe umane. Și asta trebuie să meargă mai departe. Trebuie o interrelaționare între învățământul superior și cercetare, pe de o parte, și pe de alta, între cercetare, predare și mediul economic E important ca aceste domenii să comunice și să coopereze și de aceea procesul de la Bologna trebuie să întărească rolul Erasmus Plus, dar și rolul Orizontului 2020. Și ultimă chestiune, cea a finanțării. Este evident că trebuie să privim chestiunea finanțării în învățământul superior. Și planul Juncker face asta. Însă trebuie să vedem cât de eficient se cheltuiesc banii și de asemenea să identificăm noi surse de finanțare. Deci, în concluzie, domnilor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru spiritul de cooperare pe care mi l-ați arătat și pentru rezultatele obținute. Vă mulțumim. Raportul mult important. Mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte important și am să dau cuvântul colegilor. Maragal. Maură și Maragal. Gospa predsednica, eh, spoștovane... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, spune domnul Sver. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, dați-mi voie să mulțumesc raportoarei, doamna Libacica, pentru un proiect eh, de raport extrem de bun. Cred cu toată tăria că modul în care a cooperat dânsa cu raportorii din umbră, cu toți raportorii din umbră, va asigura realizarea unui bun raport final privind procesul de la Bologna. În ceea ce privește acest proces de la Bologna, deja am avut rapoarte foarte bune. Domnul Berlinguer, acum trei ani, a plătit un raport uh, foarte bun. Însă, între timp, s-au întâmplat multe în contextul procesului de la Bologna. Procesul de la Bologna include 47 de țări, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Asociația Studenților Europeni Parteneri Sociali, câțiva alți factori interesați care toți participă la acest proces și a demarat practic acum 17 ani, când o um, mână de vizionari au putut să demareze lucrurile. Acest lucru a fost deosebit de important și aș spune că în mai bine de 10 ani am realizat multe. Tehnic am parcurs aceste trei cicluri și de asemenea am introdus o serie de mecanisme care au dat posibilitatea universităților europene să creeze acest spațiu, de exemplu, al învățământului liceal. care e comparabil cu pașaportul european al cunoștințelor și competențelor. Există metode de monitorizare a succesului academic și apoi avem cadrul calificărilor europene care încă n-a fost introdus la nivel național. Toate aceste mecanisme au intrat în funcțiune, însă lucrurile nu se opresc aici. Curicula universitară a devenit mai armonizată, mai comparabilă la nivel european și în materie de conținuturi s-au realizat chiar mai multe în termeni tehnici. În ceea ce privește recunoașterea diplomelor și a competențelor neoficiale, informale, cred că mediul academic ar trebui să facă mai multe în acest sens mai ales instituțiile de învățământ superior și universitățile. Am vorbit de introducerea de prezența multinaționalelor în anumite țări, McDonald's, Volkswagen și așa mai departe. Există sisteme de formare tipice acestor corporații care nu sunt recunoscute pe plan intern. Apoi, în ceea ce privește reforma de la Bologna, procesul este încă destul de închis, produce calificări care nu sunt acceptate de societate sau de mediul economic. Avem 5 milioane de tineri în șomaj. Pe de altă parte, avem 3 milioane de locuri de muncă neocupate. Acești tineri au anumite competențe, dar acestea nu coincid cu cele solicitate pe piață. Prin urmare, ar trebui să ne concentrăm pe acel, așa zisul STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică. Trebuie ca acest gen de pro- programe să fie mai atrăgătoare pentru tineri, pentru că sectorul corporatist are nevoie de astfel de experți fără o bună cooperare între universități și mediul de afaceri, nu o să realizăm asta. Uneori cred că universitățile europene sunt excesiv de reglementate la nivel de stat sau chiar privatizate de stat. pentru că au fost fondate de stat. Acest tip de universitate e în declin în prezent. Apare un nou tip de universități acum, o universitate mai deschisă, cu diferite surse de finanțare capabilă să-și vândă know-how către sectorul corporatist și mediul social. Acestea sunt mult mai bine conectate la tendințele globale. Și am să închei curând. Numai următoarea generație de universități va fi cu adevărat autonomă și independentă, pentru că ele, noile universități, vor putea să ia decizii fără a fi influențate de birocrația de stat. Consider că acest raport al doamnei Libacica va aduce plus valoare și va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării ulterioare a procesului de la Bologna. Grazie, colega Sver. Do la parola colega Maura, pregandovi di stare almeno in due minute. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Maurer, cu rugămintea de a vă încadra în două minute, pentru că mai avem foarte mult pe ordinea de zi astăzi. Gracias, Presidenta. Procuraré ser breve. A la reporter, señora Livaca, y a los otros shadow reporters de este informe. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Libașca și celorlalți uh, raportori din umbră pentru acest raport cu privire la punerea în aplicare a procesului de la Bolonia. Trebuie să spun și eu că colaborarea a fost una exemplară și încercăm așadar să facem un bilanț și să vedem cum anume au evoluat în Uniunea în uh, Europeană sistemele universitare. Este o temă importantă pentru noi toți, pentru că suntem cetățeni europeni, suntem reprezentanți ai cetățenilor europeni în acest Parlament, iar educația reprezintă instrumentul cel mai important pentru o uh, evoluție profesională, dar și spirituală și pentru uh, crearea premiselor de acces pe piața muncii. Acum uh, avem o mai bună comparabilitate între sistemele de educație, o mai bună completare reciprocă. Iată că există mai multe șanse pentru studenți care sunt uh, din ce în ce mai mobili, pentru că li se recunosc și diplomele. Însă mai trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că vor fi atinse și următoarele obiective. De pildă, o instruire și formare de calitate pentru toată lumea promovarea mobilității pentru un mai bun nivel de educație. Am uh, formulat și câteva amendamente la acest raport <clears throat> pentru promovarea diplomelor universitare la nivel transfrontalier, respectarea standardelor în învățământul universitar și garanția transparenței prin intermediul cadrului de educare și formare european. Strategia adoptată de universități este importantă pentru integrarea socială și pentru uh, ocupare. În 99 a existat declarația comună pe procesul de la Bolonia, punctul de la care a plecat tot acest demers care a creat acest spațiu european universitar. <clears throat> care reprezintă până la urmă o misiune pentru noi pentru a duce mai departe acele valori europene pe care le împărtășim. Mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc, doamnă președinte. Limba catalană, din păcate, nu este prevăzută uh, în regimul lingvistic. Vorbitorul continuă pe, în spaniolă. Doamnă președinte, trebuie să spun că astăzi are loc o mișcare de protest în Spania împotriva ultimelor decizii care vizează uh, studiile de bachelor și masterat uh, în urma procesului de la Bolonia. Până la urmă, cel mai important uh, în cadrul acestor proteste este faptul că conceptul uh, de la Bolonia nu a reușit să întrunească respectul, uh, cel puțin nu la noi în Spania, chiar dacă uh, conținea și anumite aspecte pozitive. Este important să garantăm o continuitate în procesul de învățământ, dar trebuie să avem în vedere și îmbunătățirile necesare. Acesta ar trebui să fie principalul obiectiv al conferinței din mai. Trebuie să facem progrese în organizare, structuri, conținuturi a studiilor și a mijloacelor pedagogice și trebuie într-adevăr să creăm un cadru calitativ pentru Europa pentru a corecta uh, inegalitățile din lumea universitară. Acum 15 ani spuneam că ne dorim un spațiu european pentru studii universitare cu un nivel calitativ comun și un uh, spațiu care să se caracterizeze prin libertate, calitate, egalitate. Acum trebuie să vedem dacă am reușit să obținem acest echilibru pozitiv. Apoi, trebuie să ținem cont și de realități. Și de aceea cred că trebuie să vedem ce am obținut și aș dori în mod special să-i mulțumesc doamnei Libacica pentru eforturile depuse, pentru buna colaborare, nu doar cu grupurile politice, dar și cu lumea universitară, uh, inclusiv cu studenții. Am avut o serie întreagă de discuții, uh, cred că vom mai putea veni și cu câteva amendamente și care sper că vor fi și admise. Vreau să mă refer la următoarele lucruri. Patru concepte sunt importante și ar trebui să caracterizeze procesul de la Bolonia în următorii ani. În primul rând, uh, ar trebui să fie vorba de Universitatea Europeană ca atare, nu despre administrație și alte uh, chestiuni de acest gen. Apoi e nevoie de o rețea a universităților europene. Trebuie să existe obiective comune. În al treilea rând, trebuie să existe indicatori de bază care să fie asumați de toată lumea, astfel încât să se poată face corecțiile necesare în acest uh, proces. În al patrulea rând, trebuie să trecem de la o evaluare formală, la o evaluare a rezultatelor, evaluare independentă și avem nevoie de mai multă democrație și mai multă responsabilitate. Închei cu o ultimă observație. Și criza economică a generat mari probleme în aplicarea procesului de la Bolonia. Uniunea Europeană ar trebui să stabilească criterii de convergență în ceea ce privește uh, studiile universitare pentru a nu se accentua decalajele. Președinta, rog uh, colegii să respecte cele două minute alocate. Acum colegul Glețoț, vă rog. Educația nu este o marfă, este un drept, un drept sfânt și fiecare cetățean trebuie să poată participa sau să poată beneficia de educație, indiferent dacă face parte dintr-o minoritate religioasă sau dintr-un alt tip de minoritate. Acesta trebuie să fie obiectivul garantat de către noi. Asta pe de o parte. În al doilea rând, avem nevoie de un acces liber pentru fiecare student. Și în acest sens persistă încă limitări, limitări uh, care fac ca specializările să corespundă doar pieții muncii și nu dreptului uh, consfințit pe care l-am numit formare pe parcursul întregii vieți. În Grecia situația este următoare. Avem un guvern instalat acum o lună, poporul și-a asumat soarta, a luat-o în propriile mâini, se dorește implementarea unei educații adevărate și în acest sens ne dorim și susținerea dumneavoastră. Mulțumesc! Colegul Lior. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mă asociez și eu celor care au spus că au avut o, am avut o colaborare foarte bună între raportorii din umbră. Poate mai mult decât ne-am fi așteptat chiar. Și aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Sigur că nu am reușit să ajungem la un acord pe toate temele, dar dat fiind faptul că doamna comisar uh, sau un oficial uh, al Comisiei Europene a spus ceva foarte uh, um, important acum uh, o zi și nu și îndrăzneț în aceeași măsură. Cred că este bine că nu ne limităm în acest raport să spunem că cerul este albastru și iarba verde. Există anumite contradicții care, uh, chiar dacă nu au fost uh, rezolvate, au fost anunțate în acest uh, raport. De aceea consider că raportul a fost pe bună dreptate concentrat asupra aspectelor care țin de o mai bună calitate pe viitor. Autonomia, de asemenea, a avut un loc important, la fel ca și Erasmus+, programul european pe care Chiar și cei mai eurosceptici dintre noi pot să-l susțină cu un anume entuziasm. Și, nu în ultimul rând, comentariile doamnei Libacchi și altora cu privire la Orizont 2020 sunt extrem de importante. Mai sunt multe de făcut în această privință, multe temeri în ceea ce privește posibile investiții speculative în loc de a acorda mai multe granturi pentru cercetarea fundamentală. În orice caz, această bună colaborare pe marginea acestui dosar cred că este un bun exemplu și pentru alții. Mulțumesc pentru respectarea timpului de vorbire. Doamna Bocșor. Mulțumesc. Și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Libacica. Cred că punctele 12 și 13 din acest raport sunt foarte importante și mi-am propus să contribui și eu cu câteva amendamente. Cred că este important să subliniem uh, procesul de la Volonia și uh, faptul că acestui proces s-au alăturat și țări uh, din afara Uniunii și va trebui să vedem dacă acestea într-adevăr implementează regulile procesului de la Bolonia. Fac această afirmație din proprie experiență pentru că știu că în multe locuri diplomele nu sunt recunoscute. În Ucraina, de pildă, chiar și profesori care vin de la Sorbona nu au dreptul să profeseze uh, până la obținerea unei omologări locale. Eu mi-am luat doctoratul la Budapesta și a trebuit să reiau uh, disertația de doctorat la Kiev, ca și cum nu ar fi avut loc niciodată înainte sau ca și cum autoritățile de la Kiev ar fi dorit să revizuiască calificările obținute în altă parte. Aceasta este propunerea mea atunci când ne propunem să creăm un spațiu educațional european comun, trebuie să ne asigurăm că și state terțe respectă aceste reguli. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul colega Suidrova. Voi fi mult mai strict în ceea ce privește timpii de intervenție, pentru că mai avem și alte două rapoarte. Mulțumesc că voi încerca să fiu foarte succintă. Am uh, să spun și eu că, așa cum se constată și în raport, uh, procesul de la Bolonia și atinge obiectivele. Totuși sunt de acord cu cei care au spus că mai sunt încă o serie întreagă de lucruri de făcut. Apoi trebuie îmbunătățit calitatea rezultatelor. Pentru că este foarte dificil de măsurat calitatea procesului de învățământ superior se poate face în parte prin gradul de cercetare și uh, cei care își găsesc locuri de muncă în urma acestui proces de învățământ. Și în al treilea rând, universitățile nu vor deveni lideri ale procesului de la Bolonia, pentru că procesul de la Bolonia este un instrument de politică și asta ține de uh, politică, inclusiv de Parlamentul European, care trebuie să facă presiuni pentru îmbunătățirea procesului de la Bolonia. Deci să nu așteptăm universitățile care să facă acest uh, lucru. Doamna Costner. Domnul Căstner. Mulțumesc, doresc și eu să mă asociez mulțumirilor care au fost exprimate la adresa raportoarei, însă vreau să pun accentul pe ceva mai fundamental, poate și din perspectiva unui cadru universitar. Cred că trebuie să fim atenți ca în întregul proces de la Bolonia să subliniem cei mai importanți piloni ai științei, principiul libertății cercetării și educației. Constat că în Europa și prin intermediul procesului de la Bolonia asistăm uh, la o evoluție la nivelul universităților unde cercetarea depinde din ce în ce mai mult de fonduri uh, private prin care libertatea cercetării este îngrădită. Și aici uh, nici statul nu trebuie să fugă de răspunderea care îi revine în a pune la dispoziție fondurile necesare pentru cercetare. În ceea ce privește libertatea procesului de predare, asta nu ține doar de o ofertă corespunzătoare la nivelul universităților, ci ține și de libertatea învățării și trebuie să ne asigurăm că procesul de la Bolonia nu duce la un proces uh, scolastic care să îngrădească libertatea studenților. Și aici trebuie să avem o mare atenție. Deci libertatea de predare merge în mână-mână cu libertatea învățării. nu trebuie să punem accentul doar pe științe naturale și pe inginerie, pentru că tocmai în vremuri de tranziție apar uh, foarte multe angoase la nivelul societății și cred că și științele umane pot aduce un rol, uh, o contribuție importantă pentru a creiona uh, modalități în care ar putea să se dezvolte societatea pe viitor. Și eu cred că procesul de la Bolonia trebuie să își propună și uh, un, o mai mare libertate de raționament pentru cei care studiază la universități. Mulțumesc. Uh, ultimul are cuvântul domnul Morganu. Mulțumesc și din partea mea felicitări pentru munca depusă de colega noastră, Caterina. Cred că valoarea strategică a procesului de la Bolonia a fost reconfirmat, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie avut în vedere, așa cum se prezintă și în aviz, schimbările care au avut loc la nivel european în ultimii 10 uh, ani și uh, în același timp și noile provocări care au apărut cu uh, evoluția demografică, mobilitate și așa mai departe. Lucruri pe care trebuie să le avem în vedere și la nivelul formării. Lucru care rezultă de asemenea destul de clar și din poziția formulată în raport și anume necesitatea de a implica guvernele naționale și ceilalți actori din sistem pentru a face pasul necesar pentru că altfel nu putem vorbi de liberă circulație în Uniunea Europeană. Și apoi, sigur, mai apare și problema evaluării sistemelor de formare. Și aici intervine și uh, importanța rețelelor uh, europene, care au fost de asemenea evidențiate în raport. Mulțumesc! Uh, dacă dorește și Comisia Europeană să intervină cu o opinie, vă rog. Thank you, Madam Chairman. I'll try to help you with your time challenge. Mulțumesc foarte mult. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Doresc și eu să îi adresez felicitări doamnei Libațca pentru proiectul de raport, pentru că ă, se concretizează exact pe domeniile pe care le considerăm și noi importante pentru pregătirea întâlnirii ă, la nivel ministerial. Iar Ă, cred că ă, în clipa de față statele membre ar trebui mai degrabă să se îngrijească de implementare decât să extindă până la urmă aceste reguli. Dar pe de altă parte, de la ă, declanșarea procesului de la Bolonia au existat multe schimbări, a existat perioada crizei, au existat probleme pe piața de muncă, deci trebuie să ne adaptăm procesul de formare profesională, de educare, de calificare la uh, necesități și să susținem universitățile în dezvoltarea unor mijloace de digital, uh, digitale în domeniul e-learning Uh, mai mult decât în ultimii 10-15 ani. Deci trebuie să fie combinată și activitatea de cercetare și de predare la nivel universitar pentru uh, pregătirea studenților. Din punctul meu de vedere, eu uh, voi reține aceste mesaje ale Parlamentului, sper să fie bine înțelese de către partenerii noștri implicați în procesul de la Bologna să existe până la urmă un uh, consens la acest nivel. Și vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Mulțumesc, domnule Tyson, pentru uh, intervenția dumneavoastră și dau cuvântul acum doamnei Libacica pentru ultime observații. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc tuturor uh, celor care au făcut uh, observații, inclusiv pentru comentariile de astăzi. Ehm, vom ține seamă de ehm, spusele colegilor. Colaborarea noastră a fost foarte bună și cred că va fi până la urmă un raport realizat în comun. Sunt de acord cu majoritatea punctelor de vedere exprimate. Majoritatea intervențiilor mi s-au părut binevenite. Dar în ce privește finanțarea, de pildă, Vă rog să țineți seama de faptul că în momentul în care a fost adoptată strategia de la Lisabona, um, statele membre s-au uh, angajat ca uh, să existe o contribuție substanțială pentru domeniul uh, științei și cercetării. Noi nu abandonăm aici banii europeni. Mai există și programul um, Horizon și în ce privește resursele umane, am ținut seama de ele, dar nu mă refer doar la aspectele strict legate de știință și tehnologie. Bineînțeles că țin seama și de acest aspect și eu uh, am participat uh, în Polonia la uh, Comitetul Humanities în ce privește întrebarea adresată de doamna Șoitrova, sunt de acord cu dumneavoastră când vorbim despre angajarea forței de muncă. Sigur că universitățile au uh, o responsabilitate în a uh, forma uh, capacitățile, dexteritățile necesare. Dar oricum, mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute și uh, sper să susțineți acest raport. Mulțumesc! Cristina, Mulțumesc, dragă Cristina. Vă aduc aminte că termenul de depunere a amendamentelor este mâine, 27 februarie, ora 12, și că se votează pe 24. Trecem acum la discutarea altui aviz cu privire la raportul Comisiei Iuri, Juri, aviz redactat de colega noastră Adinolfi și care vizează armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională. Comisia Juri va vota deja raportul pe 16 martie, de aceea va trebui să ne pe 16 aprilie, îmi cer scuze, și uh, de aceea va trebui ca și votul nostru să aibă loc uh, în termen util pe 24 martie. De aceea termenul de depunere a amendamentelor este tot mâine pe 27 februarie. Mulțumesc, doamnă președinte. <coughs> Noi suntem în favoarea realizării unei piețe unice digitale care se încadrează astfel în planul Juncker. Suntem pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor și suntem pentru protejarea drepturilor autorilor și a creatorilor, însă suntem în aceeași măsură convinși că nu putem face abstracție de libera circulație a culturii și în special de promovarea drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, de gândire și, în general, de acele drepturi prevăzute în Cartea Drepturilor, Drepturilor Fundamentale Europeană. Obiectivul este deja depășit, nu spun eu, ci o spune Comisia Europeană, care evidențiază această problematică cu ocazia unui summit care a avut loc la Lisabona în septembrie 2012 cu privire la teme care vizează drepturile de proprietate intelectuală. Fostul um, comisar european pentru agenda digitală, a solicitat uh, redesenarea acestor um, uh, aspecte pentru a face față noilor realități. Iată că această propunere a Comisiei vine în urma unor lucrări care au avut loc în 98, când Mark Zuckerberg, patronul Facebook, avea 14 ani și că majoritatea dintre noi ascultam încă muzică la radio. Iată că acum Europa are 28 de state membre diferite și cum putem să așteptăm investiții străine dacă avem de a face cu 28 de uh, sisteme legislative diferite. Cum putem să concurăm cu platformele americane? Necesitatea armonizării regulilor de la copyright se stabilește ca obiectiv și la primul considerent din aceeași directivă menționată, printr-un comentariu prin care se spune tratatul prevede instaurarea unei piețe unice și crearea unui sistem care să garanteze absența distorsionării concurenței pe piața internă. Armonizarea legislațiilor în statele membre cu privire la drepturile de autor și a drepturilor conexe, evident, contribuie <clears throat> la realizarea acestor obiective. Anumite centre de cercetare, precum Institute for Information Law de la Universitatea din Amsterdam, au arătat că legislația care vizează uh, drepturile de proprietate intelectuală este foarte stufoasă. Un raport cu privire la industria muzicală a Comisiei arată că mai există o serie întreagă de clivaje, ambiguități, care nu sunt tratate în directiva InfoSoc și în celelalte directive care tratează aspectele ce țin de copyright. În lumina celor spuse până acum, trebuie uh, completată directiva InfoSoc, astfel încât să fie mai bine protejați autorii și creatorii din uh, micile și marile țări uh, europene, în lumina evoluțiilor tehnologice pentru obținerea <clears throat> unei piețe digitale uh, comune care să se ridice la nivelul exigențelor consumatorilor. Și cultura trebuie să fie în serviciul cetățenilor și abordarea unei uh, chestiuni care vizează copyright-ul pune uh, deputații în fața unei probleme destul de uh, complexe. Presiunea psihologică din partea lobiștilor și a celor care <clears throat> susțin interese private a fost imensă și nu au lăsat spațiu pentru ceea ce ar fi trebuit să fie misiunea noastră principală de a reprezenta uh, solicitările cetățenilor. Asta pune sub semnul întrebării autonomia propriilor noastre alegeri pentru protejarea bunului comun, interesului comun european și a protejării celor mai slabi, care sunt uh, zecile de mii de creatori și autori mărunți și, bineînțeles, și cetățeni, toți cetățenii europeni beneficiarea acestor acte de cultură. Acestea au fost uh, argumentele um, pe care le-am avut în vedere în redactarea acestui aviz. Prin urmare, cred că este absolut necesar să existe o definiție comună a domeniului public și reguli clare în ceea ce privește drepturile de autor. Acestea ar trebui însoțite de obligația diferitelor țări din Uniune de a legifera în așa fel încât să se ajungă la o armonizare. Lipsa unor reguli comune, ceea ce privește DPI, permit statelor membre să stabilească eh, reguli individuale în ceea ce privește drepturile de autor. Și limitând astfel circulația cunoștințelor la nivel comunitar. Mi se pare un exemplu edificator cel al micului prinț în acest sens. Atunci când vorbim de drepturi conexe, care se referă la producătorii cinematografici, la producătorii discografici, uh, situația este o la fel de mare nearmonizare. În articolul 2.3 a directivei ar trebui specificată definiția comunicării cu publicul și cel al dreptului de reproducție. Asta și în lumina jurisprudenței recente a Curții de Justiție și în lumina evoluției tehnologiilor digitale. O altă orientare constantă a curții se referă la comunicarea către public, de care vorbim la articolul 3 a directivei InfoSoc și se spune că difuzarea unei opere protejate trebuie făcută prin modalitățile tehnice specifice, diverse de cele folosite anterior sau trebuie direcționată către un public nou, adică un public care nu a fost luat în considerare de uh, titularii dreptului de autor în trecut atunci când au autorizat comunicarea inițială. În al treilea rând, vrem să clarificăm pe cale legislativă ceea ce Curtea de Justiție a stabilit deja în materie de linking and bending. Revizuirea directivei ar trebui să excludă în manieră explicită faptul că aceste două mijloace să devină acte de comunicare către public pentru a nu fi supuse obligație generală în care se vorbește de articolul 3 din aceeași directivă. În ceea ce uh, privește în special acest timp judecătorii europeni uh, <clears throat> au spus că opera inserată nu se comunică printr-o manieră diversă decât cea inițială și nici nu se transmite unui public nou, uh, diferit de totalul uh, celor care uh, uh, merg pe internet. De aceea, uh, operele transmise prin inventing nu pot fi considerate uh, comunicare către public, pentru că nu, a, nu se face acest lucru în manieră tehnică diferită decât cea inițială. Președinta, Izabela, îmi cer uh, scuze, toți am citit raportul. Ideea ar fi să faci câteva punctări și sublinieri, deci nu să vii cu o descriere integrală, ci să subliniezi uh, aspectele importante, pentru că și raportorii din umbră au avut ocazia să citească acest raport. Din întâlnirea cu raportorii din umbră am constatat că există multe aspecte care nu au fost înțelese, asta și datorită faptului că raportul cu o limită de 1500 de caractere uh, face uh, ca noi să trebuiască să ne restrângem foarte mult. Prin urmare, această chestiune care vizează drepturile de autor trebuie să fie actualizată pentru ca și conceptul de reproducere să fie inclus în conceptul de drepturi de autor și să se standardizeze dreptul de comunicare către public. <clears throat> Conceptul de reproducere a fost gândit în context analogic și se suprapune astfel <clears throat> uh, cu difuzarea către public. Noi nu vrem să existe noi uh, exceptări ci vrem să existe reguli clare și obligatorii în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că toate exceptările și limitările, în special cele care uh, permit cercetarea științifică și crearea de uh, biblioteci digitale, ar trebui să fie posibil în toate statele membre, pentru că caracterul uh, Mm, acest liberal din directivă a avut și efecte negative. Nu s-au creat servicii transfrontaliere și s-a ajuns și la discriminări. Prin urmare, mă limitez așa cum mi-a solicitat doamna președinte, spunând că sunt concepte care nu sunt ale noastre, ci care au fost preluate asta în materie de drepturi culturale, pentru în timp ce Comisia Europeană a spus foarte clar că trebuie eliminate aceste diferențe pentru că duc la discriminare. La șaselea rând. Cred că trebuie introdusă excepție de minimis care să per permit o interpretare mai extinsă a acceptărilor actuale pe baza modului analog, ținând cont și de evoluțiile tehnologice în domeniul digital și care să țină cont de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce privește interpretarea excepțiilor, precum uh, demnitatea umană, libertatea de exprimare și informare. Și aceste lucruri trebuie evaluate în lumina unor criterii foarte clare, așa cum se prevede în directivă la punctul 5.5. Și acest lucru a fost susținut și de raportorul ONU în materie de drepturi culturale, unde se spune că este o listă închisă și nu se poate adapta pe deplin la noul context. În al șaptelea rând, uh, <clears throat> drepturile de autor s-au născut uh, într-un mediu complet analog și trebuie ca și plata acestora să fie actualizată la contextul digital. Și aici trebuie să existe o transparență maximă, pentru că cetățenii atunci când cumpără ceva, știe care uh, este plata de drepturi de autor din totalul prețului. Și criteriile în acest sens trebuie de asemenea să țină cont de noul context digital. Și la 8 trebuie să revedem principiile care vizează responsabilitatea intermediarilor, în special în lumina jurisprudenței comunitare și în special ar trebui arătat foarte clar că drepturile de autor prevăzute la articolul 8 nu trebuie să intre în coliziune cu drepturile fundamentale prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale. Și deciziile în acest sens nu trebuie luate de autoritatea administrativă, ci doar pe cale judecătorească, Și aici trebuie avut în vedere și granițele teritoriale pentru a nu defavoriza uh, furnizorii de servicii dintr-o țară față de cei din altă țară. Și închei mulțumind uh, președinte pentru atenție și sperând că deciziile vor fi luate în interesul cetățenilor europeni european și nu doar în interesul multinaționalelor care populează holurile de la Bruxelles. <clears throat> Mulțumesc! Eu cred că aceste lucruri trebuie puse în echilibru cu drepturile autorilor care, uh, cărora trebuie să le fie recunoscută munca și creativitatea, pentru că și acest lucru face parte din uh, drepturile fundamentale. <clears throat> Am să dau cuvântul colegului Köster și colegului Julo. Și am să închei uh, lista. Și deci, doamna Trupal, de asemenea. Raymond pentru verzi. Deci, doamna... Raymond și Trupe, la amândoi, doriți să interveniți? Bun. Ok, lista. Ja, vielen Dank, Frau Adinolfi, für Ihre Ausführungen. Mulțumesc foarte mult, doamna Adinolfi, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să menționez câteva elemente cheie pe care trebuie să le avem în vedere. Eu sunt și membru al Comisiei Juridice și ca atare m-a interesat foarte mult uh, modul în care se discută în Comisia pentru Cultură și în ce privește Comisia Juridică am responsabilități în domeniul copyright-ului. Deci eu vreau să uh, insist asupra ideii că noi în Comisia pentru Cultură trebuie să găsim un echilibru fericit în între interesele creatorilor de cultură, cei care mediază cultura și remunerare. Atunci când reformăm tot ceea ce ține de dreptul de autor, trebuie să fim atenți și și de perspectiva utilizatorilor care trebuie să beneficieze de o uh, anumită libertate de utilizare, dar să ținem seama în primul rând de faptul că într-o lume digitalizată, creatorii de cultură care sunt inima, sufletul uh, culturii să fie remunerați corespunzător. Acesta trebuie să fie problema centrală uh, când abordăm această discuție la nivelul Comisiei Culturale. Asta înseamnă, bineînțeles, că trebuie să fie reformat regulamentul privind respectarea ă, drepturilor de autor, să se țină seama și de utilizatorii internetului. Sigur, dar pentru mine este important să încercăm să ajungem la o înțelegere între creatorii de cultură și utilizatori în uh, ce privește drepturile uh, de autor și a drepturilor conexe. Tocmai aceasta este marea provocare. Mulțumesc, domnule președinte, iar acum o intervenție din partea domnului Julu. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă, voi face doar trei observații în legătură cu intervenția colegei noastre. Prima observație. Nu pot decât să mă mir și să mă uh, neliniștească absența uh, reprezentării creatorilor în acest text uh, atunci când este vorba despre transmisiile televizate. După aceea, în ce privește uh, mecanismul evocat, care se apropie puțin de sistemul Fair User din Statele Unite. Trebuie să existe un organism juridic european uh, care să uh, aibă în vedere atât creatorii cât și consumatorii. Deci, într-un sistem fair use, uh, nimeni uh, la nivelul utilizatorilor nu va ști de la început dacă accesarea unei uh, opere de artă este sau nu legală. Încă o trei observație în ce privește exceptările facultative care sunt prevăzute din, în directiva din 2001 Trebuie să fie garantată o libertate a politicilor culturale și uh, toate prevederile excepționale trebuie să se bazeze pe uh, elemente concrete uh, pentru a putea fi respectate uh, prevederile legale. Deci să avem în vedere, pe de altă parte, diversitatea creatorilor, autorilor din Uniunea Europeană. Noi trebuie să creăm un mai bun echilibru și uh, uh, echitate și pentru creatori. Mulțumesc. Următoarea intervenție din partea domnului Krasnodiepski. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui aviz, dar aș vrea să spun că eu um, uh, sunt de partea celor care au formulat observații critice în legătură cu uh, rolul artiștilor și creatorilor. Pentru că eu cred că trebuie să avem formulări mult mai clare, mult mai uh, bune specificații în legătură cu uh, publicul larg care poate sau nu să aibă acces legal la anumite opere de artă și trebuie să fie clarificări și în legătură cu uh, utilitatea educativă a accesului la o operă de artă, pentru că este altceva față de uh, obiectivele și scopurile comerciale atunci când te gândești la scopurile educative. Din aici cred că trebuie să introducem un amendament pentru a clarifica lucrurile. În ce privește uh, sectorul creatorilor, cel puțin în Polonia, uh, au fost formulate multe critici în ce privește problemele teritorialității dreptului de autor. Pentru că, sigur, ne putem gândi la o reformare a acestui criteriu de teritorialitate, dar, pe de altă parte, trebuie să protejăm și patrimoniul cultural național și sunt de acord cu uh, multe din opiniile exprimate de raportoare, uh, nevoia de a accesa uh, mai lesnicios operele de artă, dar să nu uităm principiul teritorialității. Mulțumesc foarte mult. Următoarea intervenție. Mulțumesc, spune domnul Raymond. Cred că raportul este destul de echilibrat, chiar dacă uh, uh, putem să mai adăugăm unele probleme. Noi, în Comisia pentru Cultură, nu avem competențe doar în ce privește garantarea drepturilor de autor și a creatorilor ca atare, ci uh, trebuie să ne gândim și la drepturile utilizatorilor există aici o confuzie între granița foarte clară a mediatorilor și public și trebuie să ținem seama de asta. Să ținem seama de drepturile uh, creatorilor și utilizatorilor, uh, pentru că aceasta este răspunderea noastră în Comisia pentru Cultură chiar dacă reprezentanții industriei cam dau neîncrezător din cap. Mulțumesc, doamna Trupel. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Când vorbim despre armonizarea drepturilor de copyright și drepturilor conexe cu nevoia de utilizare, uh, atunci când stabilim liste uh, și limitări, trebuie să ținem seama și de faptul că trebuie să existe o echitabilă remunerare a autorilor cunoaștem fenomenul uh, care se bazează pe interese comerciale, dar Uh, să ne gândim și la uh, libertatea de a accesa internetul. Uh, trebuie să existe formulări foarte clare, contractuale din acest punct de vedere. Mulțumesc. La Comisiune vole ajungere? No? Comisia dorește să intervină? Dacă nu, cred că Uh, vom avea uh, amendamente interesante. Sigur că datoria Comisiei de Cultură trebuie să clarifice drepturile autorilor, drepturile lor să fie remunerați și să ne gândim și la contribuția la economia europeană, la inovație, la competitivitatea activității artiștilor și creatorilor. Și uh, bineînțeles că trebuie să ne gândim și la accesul publicului larg la operele de creație, având în vedere noile provocări uh, cu tehnologia digitală. Deci trebuie să ne gândim pe de altă parte și la intermediar și uh, poate că vom avea în vedere și când elaborăm directiva pentru uh, comerț că este un subiect interesant uh, și aici ne confruntăm și cu poziția giganților provider de internet care trebuie să respecte drepturile de copyright. Però questo non è il mio compito se non quello di raccomandare a tutti naturalmente. Deci, uh, cred că eh, vom putea avea o contribuție din acest punct de vedere și eh, să ne gândim, bineînțeles, care este specificul competenței eh, comisiei noastre de a îmbina toate aceste preocupări. Dar trecem acum mai departe. Mulțumesc raportoarei și mai avem un punct pe ordinea de zi este vorba despre punctul 9 și aici este vorba despre TTIP și raportoare pentru aviz este uh, colega Trupel. Este vorba despre parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții. Știți cu siguranță că am uh, decis uh, și la nivelul grupurilor politice să avem un aviz pentru că noi trebuie să avem în vedere ca în uh, uh, negocierea TTIP să uh, existe și o trimitere asupra um, problematicii culturale și uh, Cred că trebuie să susținem această abordare foarte importantă pe care a avut-o Parlamentul. Cred că a fost o interpretare corectă um, a acestei problematice și în Comisia pentru Comerț um, a fost um, discutat uh, problema pe 16 februarie. Doamna Trupel are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Da. Interesul nostru politic în Comisia pentru Cultură este să avem formulări foarte importante pe care să le propunem colegilor din Comisia INTA în ce privește cultura și uh, atunci când se negociază TTIP-ul. Mă voi referi la o convenție UNESCO privind diversitatea culturală. E importantă această convenție pentru că spune foarte clar că cultura și serviciile au un caracter dublu. Sunt bune din punct de vedere comercial și, de asemenea, transmit conținuturi, sensuri, identități și de aceea nu ar trebui să facă obiectul politicilor de competitivitate și concurență ca și alte bunuri. E esențial, prin urmare, ca avizul nostru să spună foarte clar că vrem o trimitere clară, obligatorie la această convenție UNESCO. De aceea propun să ne asigurăm printr-o clauză generală care să țină în seamă de acordul GACS și Convenția UNESCO pentru diversitatea culturală, că să păstrăm și să adoptăm orice măsură menite a sprijini și reglementa serviciile audiovizuale, într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic și este foarte important să avem acest posibil regulament într-un context convergent, de aceea trebuie să subliniem faptul că vrem să avem această posibilitate. Nu vrem ca serviciile audiovizuale să fie văzute ca un produs digital. Americanii nu au semnat Convenția UNESCO pentru diversitatea culturală, sunt evident interesați să vorbească doar de produsele digitale. Trebuie să insistăm ca serviciile audiovizuale au întotdeauna un caracter dublu. Vrem un alt fel de sprijin, alt gen de politici aici. Nu vrem ca serviciile culturale sau serviciile cu o componentă culturală puternică să nu fie vizate de TTIP. Nu vrem ca un sistem de prețuri fixe să fie pus la îndoială de acordul TTIP. De asemenea, vreau să avem o clauză care să ne permită adoptarea măsurilor de sprijin pentru serviciile educaționale finanțate integral sau parțial din fonduri publice și să ne asigurăm că nu există competință distors, concurență distorsionată. De asemenea, aș propune să lucrăm cu o listă pozitivă. Asta înseamnă că definim ce am oferi pentru o liberalizare, pentru că dacă sunt noi evoluții, avem mai multă marjă de manevră. Și de asemenea pe STS am vrea să-și propune, pentru că eu cred că avem un sistem juridic deja bine dezvoltat în SUA și Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, nu avem nevoie de acest instrument. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare să văd ce comentarii și sugestii aveți. Mulțumim pentru concizie și claritate. Doamna Camerabert și apoi doamna Morgan. Mulțumesc foarte mult. Nu am nimic de adăugat. Mi se pare că raportul este minunat, dar timpul este deja înaintat. Mă opresc aici. E, e, colega Morgan, nu? Allora. <laughs> La... Domnul Morgan. cât mai succint, dacă se poate. Uh, în ceea ce mă privește, aș dori să-i mulțumesc doamnei Trupel pentru angajamentul uh, pe care a dat dovadă în relatarea acestui aviz. Este o chestiune împărtășită la nivel politic de uh, grupurile noastre și cred că aici ar rezulta oportunități pentru IMM-uri din domeniul cultural, însă totuși cultura și educația nu sunt uh, aspecte de negociat. De aceea pur și simplu nu cred că ar trebui să apară dificultăți la nivel politic. Cred că e oportună trimiterea la Convenția UNESCO din 2005 pentru că subvențiile din domeniul cultural și educațional au fost întotdeauna excluse din acordurile comerciale. Totuși, acest tratament nu a fost uh, extins și al alte sectoare adiacente culturii, precum <clears throat> întreținere cotidiană, bibliotece și așa mai departe. Și mă limitez aici din motive de timp. Doamna Trupel, cu obiectivul pe care l-a explicat în manieră foarte sintetică, a făcut vorbire și de clauza generală de uh, inserat în acord cu trimitere la acordul GATS și la UNESCO. <clears throat> coleg a organizat în zilele trecute și o întâlnire cu directorul general uh, pentru comerț de la comisie și mie mi s-a părut că, din punct de vedere juridic, apar totuși semne de întrebare. Cred că aici o clarificare din partea comisiei ar fi oportună. <clears throat> Sigur, însă conceptul central trebuie reafirmat, și anume garantarea exclus excluderii din negocierile TTIP a sectorului serviciilor audiovizive, în special a <clears throat> lumii digitale și a educației. Nu cred că apar probleme în ceea ce privește alte clauze sau nu cred că ar fi probleme de a introduce o astfel de clauză generală <clears throat> pentru prestarea acestor servicii la care a făcut trimitere și doamna Trupel. În ceea ce privește celelalte două chestiuni care au fost uh, stipulate, dacă este sau nu oportună elaborarea unei liste negative, trebuie să spun că <clears throat> nu am opoziție în acest sens. Aș dori însă să spun doar că dacă ar fi să se redacteze doar o listă pozitivă, așa cum s-a redactat acum 5 ani, atunci nu ar fi intrat în sfera de aplicare a acordului televiziunea în streaming. Și de ce spun acest lucru? Pentru că mă întreb dacă, într-o oarecare măsură, ținând cont și de ce ne așteaptă, ar fi mai bine să mergem într-o direcție sau alta. Și poate că ar fi util dacă Comisia ne-ar da și niște elemente suplimentare pentru ca împreună să putem ajunge la o evaluare omogenă. Președintea intervine și solicită vorbitorului să-și încheie intervenția. Cultura, până la urmă, reprezintă un aspect orizontal care vizează întreg acordul TTIP. De aceea, eventuala a unui mecanism de acest sens nu poate fi acceptată decât dacă reprezintă un instrument uh, complet reformulat și foarte clar. Dacă se impune sau nu, ține de o evaluare generală. În orice caz, trebuie să existe garanții. În acest sens, s-ar putea elabora și o listă pe care nu o voi puncta aici, dar în ceea ce mă privește ca raportor din umbră a grupului SND, susțin uh, în ansamblu ideile de fond exprimate de doamna raportor. <clears throat> Președinta întreabă dacă toată lumea își reconfirmă intervențiile pentru că nu mai avem decât extrem de puțin timp. Köster acum. Köster, Mikkels, Ferraia, Nadinolfi e eh, It's a long list. everybody want to, to speak? Dorește toată lumea să intervină, atunci fiecare va avea câte un minut și după aceea vă opresc. Doamna trupul a pregătit un proiect de raport foarte bun, toate elementele esențiale sunt conținute, ar trebui să le sprijin. Poate însă că trei sugestii problema cooperării în domeniul de eh, reglementare eh, constituie sau nu un pericol pentru cultură eh, în Europa. În al doilea rând, nu ar trebui să insistăm asupra ideii dreptului de autor continental european care ar trebui să prevaleze față de sistemul care funcționează în Statele Unite. Și în al treilea rând, îngrijorarea dacă nu cumva prin TTIP se deschide o portiță uh, care să nu interzică finanțarea din uh, mijloace publice a posturilor publice de radio și de televiziune. Aș uh, face și eu o observație. M-ar bucura dacă am proceda ca în alte situații, ca atunci când timpul este foarte limitat, să poată vorbi întâi raportorii din umbră, pentru că ar fi mult mai eficient. În al doilea rând, Doresc să-i mulțumesc uh, lui uh, Helga Trüppel pentru acest uh, proiect de raport excepțional. În foarte multe lucruri sunt de acord cu ea, mai ales în ce privește mijloacele de informare audiovizuale și serviciile audiovizuale. Ele nu ar trebui să fie exceptate. Da, aici poate că voi introduce un mic amendament. Este însă Uh, un domeniu în care uh, grupul politic pe care îl reprezint eu este de altă părere și anume uh, refuzarea recurgerii la o procedură de mediere. Eu cred că trebuie să existe o formulă care să funcționeze cât se poate de transparent, așa cum există deja asemenea posibilități de um, a avea obiecții, de a face apel și de a recurge la mediere în anumite situații. Deci nu aș sprijini ideea ca această posibilitate să nu existe în TTIP. În uh, uh, rest, însă, sunt uh, de acord, pentru că, de fapt, TTIP-ul nu trebuie să aibă decât o abordare de ordin general în ce privește um, posibilitățile de um, a recurge la o mediere în caz litigios. Deci, în calitate de raportor din umbră, ă, trebuie să ne gândim că pot să existe și noi evoluții încă neclasificate care să merite să fie discutate atunci când apar și să fie ă, introduse în reglementări. Pentru că ă, eu cred că așa ar fi mult mai bine decât să facem de la început o listă cu interdicții. Acestea sunt uh, micile diferențe de opinie uh, din punctul de vedere al uh, grupului meu politic. Mulțumesc foarte mult, domnul Dinolfi și după aceea doamna Grasnodelski. raporter, veramente un minut. Doar un minut fiecare, vă rog. Mi Oh. Okay, thank you. Um, um, tym raporcie zabrakło mi jednej, jednej rzeczy, mianowicie... Era o chestiune care, în opinia mea, lipsește din acest raport. Și anume, aspectele pozitive aduse de TTIP pentru sectorul cultural. Ar putea fi o notă doar marginală, însă accesul la produsele culturale americane a fost un dar binecuvântat pentru noi în epoca întunecată a comunismului. Aduceau un mesaj de libertate. Măcar o frază, o propoziție în sens pozitiv, conform care noi, europenii, am putea dobândi acces mai ușor la patrimoniul cultural american. și că artiști europeni, sigur, o să aibă și acces pe piețele uh, americane. Asta ar fi primul lucru. Și apoi, sunt de acord că trebuie să accentuăm excepțiile pentru sectorul audiovizual, însă terminologia ar putea fi mai precisă. Servicii cu o componentă culturală, ce înseamnă asta? Și apoi, asemenea antevorbitoare, există atât de multe acorduri bilaterale deja, încât în principiu nu m-aș opune în principiu TTIP-ului, pentru că ar fi o șansă să ne facem puțin uh, curățenie în propria curte, să simplificăm procedurile la nivel european. Mulțumim. Doamna Adinolfi. O, semplicemente se Vreau doar să fac o observație. Nu se poate subevalua pericolul când vorbim doar de termeni, pentru că nu se spune clar ce există un serviciu cultural de serviciile audio-televizive. Sunt servicii culturale, în opinia mea. Cele menționate menționate de doamna Trupel sunt aspecte importante, însă verba volant și dat fiind faptul că nu știm ce figurează în acele tratate care sunt uh, secrete, în special în ceea privește cultura, creativitatea, um, aceste aspecte sunt puse în pericol. Doamna Pickles, um, îmi notasem numele dumneavoastră, dar am preferat dau mai întâi cuvântul raportorilor din umbră. Da, mulțumesc. Aș dori și eu să revin la această ordine a intervențiilor primii raportori din umbră. În opinia mea, avizul este unul foarte echilibrat. <clears throat> Se solicită o listă clară cu excepții clare și aș dori însă să mă refer la un punct unde ne-am dorit ca lucrurile să fie formulate mai clar. am auzit cu toții că s-a promis excluderea serviciilor audiovizuale, <clears throat> sublinierea caracterului dual al culturii uh, este de acceptat și pentru noi. Însă, din cealaltă parte a Atlanticului, uh, lucrurile sunt uh, evaluate poate uh, diferit și vor figura totuși în um, uh, acest negocieri, deci acest pericol există. Ar trebui ca formulările pe care le găsim noi să fie mult mai clare și să oferă o garanție în acest sens. Comisia, dacă dorește să mai adauge ceva, vă rog. Foarte succint. Very shortly because you are under pressure. Um... Foarte pe scurt, că ne grăbim, că vă grăbiți dumneavoastră, mai precis, trei aspecte ar fi de menționat. Unul, trimitere la Convenția UNESCO. Ce am spus anterior a fost că, sigur, pentru cineva care nu e semnatar al Convenției UNESCO, pentru Statele Unite nu s-ar putea fi, dar nu e ușor să faci trimitere la Convenția respectivă. Asta nu înseamnă că nu te poți referi la principiile din Convenția UNESCO, de exemplu, chestiunile care țin de diversitatea culturală Și asta s-a cerut comisiei și în mandatul Consiliului. În al doilea rând, chestiunea subvențiilor acordate sectorului cultural. Noi am explicat în trecut că această chestiune a subsidiilor nu se include normal în acordurile comerciale americane și europene la capitolul servicii investiții. Asta înseamnă că dacă statele membre vor să continue să subvenționeze în mod discriminator activitățile culturale, între vor să eh, financeze, de exemplu, să subvenționeze cei care organizează un curs de limbă, de exemplu, o universitate germană, dar nu vor să dea aceeași subvenție unui prestator din afara Uniunii Europene, pot continua să facă acest lucru. TTIP nu schimbă situația. Subvențiile nu sunt prinse în capitolele de liberalizare a serviciilor. Și a treia chestiune menționată se referea la serviciile cu o componentă culturală. După cum știți, avem o problemă cu această marjă largă, pentru că știți că în GATS avem o serie de excepții pentru chestiuni cum ar fi bibliotecile, arhivele, muzeele. Însă, anumite state membre au făcut angajamente în legătură cu constituirea, de exemplu, unor grupuri, grupuri teatrale sau muzicale. Aceste obligații asumate de statele membre în GATS nu pot fi anulate juridic vorbind de un acord uh, comercial bilateral și va trebui să ținem cont de asta. Am protejat în trecut multe sectoare culturale am protejat pe deplin sectorul audiovizual, există anumite subsectoare pentru care anumite state membre au deja angajamente în baza GATS. Atât avem de spus. Mulțumesc, doamna Truppel, mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. O să ne ocupăm de amendamente acum. Vă mulțumesc. Questa concluzie. Mulțumesc pentru această concluzie care ne oferă și posibilitatea să mai venim cu amendamente. A fost o zi foarte plină, vă mulțumesc pentru înțelegere, însă am avut un schimb de opinii pe care le-am solicitat de ceva vreme și o serie întreagă de avize foarte importante uh, pe care am reușit să le finalizăm în timp util. Acum am ajuns la finele acestei ședințe și v-aș ruga să părăsiți sala pe toți cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor, rugându-i și pe interpreți să mai uh, ne acorde câteva minute. Everything is very uncomplicated, so you just...